Uh, Bună ziua tuturor! Se pare că sunt foarte, foarte puțini membri prezenți în sală. Bănuiesc că au, și-au trimis asistenții, și-au trimis uh, consilierii politici. Uh, iată că am așteptat deja patru minute. Însă sunt deosebit de încântată să trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi și anume o prezentare a unui studiu titulat Concesiunile plajelor statului italian și uh, sunt încântată să dau cuvântul doamnei Cristina Benetazzo și doamnei Sara Gobato. Am înțeles că aveți o prezentare PowerPoint. Noi avem sute, sute de petiții referitor la aceste concesiuni ale plajelor, nu doar în Italia, ci și în Spania, spre exemplu, și în multe alte state membre. Deci un subiect deosebit de important. Și vreau să a, uitați că acum suntem toi deputați în sală. Bun, vă rog, aveți cuvântul. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare. Bună ziua tuturor. În primul rând aș dori să mulțumesc președintei Comisiei pentru Petiții și domnului dr. Giorgio Musa pentru invitația de a veni să prezentăm acest studiu în fața acestei instituții importante europene. Suntem foarte onorați. Tema concesiunilor balneare din directiva Bolkenstein este o temă foarte delicată. Pentru a încadra corect, trebuie să plecăm de la câteva premise de ordin general, în speță de la complexitatea acestei teme. Pornește prezentare? Iată, deci, de la complexitatea temei. Cum vă spuneam, chestiunea concesiunilor balneare este caracterizată de o legislație foarte complexă. Este obiectul de tensiune nu doar în Italia, ci și în alte state membre din UE. Sistemul italian, în special după repetate intervenții ale Comisiei Europene pe lângă diferite inițiative legislative italiene, s-a ajuns la mai multe modificări legislative, plecând de la codul navigației până la cea mai recentă legislație din 27 ianuarie 2017, care prevedea o serie întreagă de uh, licitații uh, pentru aceste plaje, renunțându-se astfel la sistemul prelungirii um, automate. În momentul de față aș dori să subliniez că reglementarea acestei materii pune o serie de probleme pentru că pentru turism, impactul sectorului balnear este foarte important. În Italia se consideră că sunt circa 30.000 de firme în sectorul balnear, și cam 600 de mii de operatori depind uh, de acest lucru. Problema principală este, fără îndoială, cea care vizează procedura de selecție, durata concesiunii, dar mai există și multe alte probleme care țin de locație, de competențele administrative, la calitatea și costul serviciilor turistice balneare până la determinarea chirilor sau la ocuparea plajelor sau tema complexă a mediului. Dat fiind, dată fiind complexitatea cadrului de referință, pentru mine nu va fi posibil să parcurg întreaga legislație existentă în Italia în acest domeniu. De aceea mă voi limita la un cadru sintetic care vizează situația Înainte de procedura de infracțiune împotriva Italiei în 2008, trecând apoi la eventuale modalități de reformă în lumina sentinței din iulie 2016 a Curții Europene de Justiție, care impune o revizuire a legislației în vigoare. În ceea ce privește cadrul uh, de reglementări din codul navigației din Italia. Acesta se caracterizează de așa numitul drept de insistență. sau dreptul concesionarului anterior de a avea întâietate față de alți aspiranți drept care, în urma procedurii de infracțiune împotriva Italiei, a fost eliminat în 2008. Față de acest sistem al codului de navigație, care presupunea o mare drept de discreție din partea administrației, se impune adaptarea normativelor interne din Italia. A fost introdusă astfel o durată maximă a concesiunii de 20 de ani, conform uh, legii fiscale din 2007, apoi s-a redus uh, dreptul administrației în a revoca aceste concesiuni. Această procedură de infracțiune împotriva Italiei a pornit de la o stesizare a autorităților antimonopol din Italia din 2008. Trebuie așadar spus că atât uh, Judecătorul administrativ uh, din Italia, cât și Autoritatea de Supraveghere a Pieții, au solicitat ca acest sector să fie deschis pentru a ajunge la regula evidenței publice în, asem- în uh, desemnarea concesiunilor orientându-se după decizia Curții de Justiție, pentru că după sentința împotriva Austriei din 2000, și aici sintetizez, s-a stipulat uh, principiul transparenței ca fiind universal, chiar și în cazul contractelor uh, sectoriale în acest caz concesionarea de bunuri care sunt excluse din sfera de aplicare a Directivei 23 din 2014, așa cum rezultă din al 15-lea considerent al directivei citate și așa cum se confirmă mai recent de aceeași sentință a Curții de Justiție împotriva uh, Medis. Nu vreau să mă ocup acum de procedura de infracțiune, așa cum consider că nu e nevoie să revin la chestiunile care au fost ridicate în discuție vis-a-vis -vis de acel act normativ din Italia, care a dus la prorogarea concesiunile noastre până în 2020, în așteptarea unei revizuiri mai ample. Și despre acest lucru va vorbi colega Sara Cubată. Mă, limit în a, mă limitez în a aminti că sentința Curții Europene de Justiție conține niște clarificări utile vis-a-vis -vis de aplicarea directivei Bolkenstein, care pot constitui trimiteri importante și utile și pentru legiuitorul italian în perspectiva revizuirii acestui sector. Constatând în linii generale că directiva Bolkenstein ține de o directivă internă care prevede o renoire automată în lipsa unei proceduri de selecție între candidați și aspiranți, se mai spune că diferitele autorități naționale pot să adopte soluții bazate pe uh, legitima acordare în scopul recuperării investițiilor efectuate. Însă, pe aceste aspecte, așa cum vă spuneam, vom reveni în intervenția colegei Sara Gubato. Ah, che la questione della, delle concessioni balneari nel nostro concesiunile balneare din studiul nostru au fost abordate nu doar din perspectiva legislației italiene, ci și dintr-o perspectivă comparată cu diferite modele de gestiune adoptate în alte state membre pentru a verifica funcționalitatea și eficacitatea sistemului italian față de alte sisteme legislative. Au fost luate în considerare în studiul nostru experiențele din Franța, Spania, Portugalia, Croația și Grecia, care pot fi considerați uh, competitori ai Italiei, pentru că din punct de vedere geomorfologic este vorba de state cu un litoral uh, extins, cu temperaturi uh, în cursul verii similare cu cele din Italia. și am plecat de la diferitele nivele guvernative care operează în aceste state, așa cum se întâmplă și în Italia, în uh, studiul nostru. În pofida diferitelor diferențe între legislațiile naționale, analiza noastră ne-a permis să identificăm mai multe tendințe comune. Pentru că, iată, există și convergențe. În toate statele există o atenție în creștere pentru profilurile de gestiune integrată a costurilor. Asta și spre binele mediului înconjurător și a celui maritim. Această atenție pentru valorile de mediu este evidentă în special în Franța, care deseori este citată ca model de gestiune în acest sens, pentru că sistemul francez este foarte orientat spre protecția mediului marilor și a marilor. Iată că este un model acesta francez poate fi regăsit și într-o comună din Bibione de la noi din Italia această atenție pentru mediu. Exista deja și în codul nostru pentru navigație, la articolul 37, aliniatul 1, unde se specifică obligația concesionorului de a <clears throat> îndepărta toate dotările fixe și nefixe la finalul contractului de concesiune pentru a reface plaja pentru perioada de iarnă. Dar apoi mai există o altă tendință care rezultă din analiza efectuată și anume necesitatea de a ameliora gestiunea bunurilor maritime, care în toate statele se face un pic și prin introducerea unor mecanisme de selecție, proceduri, de transparență pentru selecționarea concesionarului. Și putem spune că din ce în ce mai des și la nivel regional se constată această atenție față de introducerea unor uh, proceduri uh, transparente. În ceea ce privește Italia, valoarea principiilor de transparență, nediscriminare, egalitate de tratament constituie o chestiune dată în jurisprudența internă, putem spune acest lucru în baza anteriorilor pe care le-am evocat a Consiliului de Stat, dar și din partea autorității pentru supravegherea pieței. Și iată, deci, această reglementare la nivel legislativ, dacă ne gândim și numai la reforma federativă, la articolul 4, în ceea ce privește transferul bunurilor de la nivelul central la entitățile teritoriale, se acordă uh, principiului concurenței o mare importantă. Rămâne totuși o problemă, care este una fundamentală de care legiuitorul italian va trebui să se ocupe în viitor și anume de a găsi o procedură specifică de acordare care să garanteze, pe de o parte, obligațiile de transparență care derivă din dreptul european și, pe de altă parte, exigența de a-l proteja pe concesionarul care pleacă un aspect care se leagă strâns de durata concesiunii, care, din această perspectivă pro-concurențială, i-aș spune, ar trebui de asemenea revizuită, pentru că și aici există diferențe semnificative între diferitele state membre. În Franța, de pildă, există o durată maximă prevăzută de 12 ani pentru concesiunile balneare. În Italia, în baza legislației actuale, este de 20. În Spania și Portugalia se poate ajunge chiar și la 65 de ani pentru structurile mai importante din punct de vedere economic și și în Croația, unde există această regulă a licitației publice ca principiu general de acordare, totuși există multe cazuri în care se poate ajunge la o durată mult mai mare mai ales dacă uh, se intervine și asupra litoralului. În concluzie, cum se poate ieși din acest impas? Acest lucru trebuie identificat uh, din orientările Curții de Justiție uh, în uh, strâns dialog între instituțiile europene și diferitele autorități naționale în scopul ca normele directivei Bolkenstein să aibă um, utilitatea dorită prin soluții omogene la nivel european și fără a impune restricții la uh, drepturile proprietate. Ce linii de intervenție se impun? În primul rând, nevoia de a avea o programare generală a zonelor costiere, pentru că este un aspect delicat și uh, E nevoie de mai multe date aici, de mai multă transparență, ceea ce se poate face printr-o întărire a sistemului informatic pentru zonele maritime, prezent sistemul în Italia din 93 și prin urmare este important să avem mai multe date și cifre în ceea ce privește numărul și existența concesiunilor, pentru că acesta constituie o condiție sine qua non pentru a vedea ce alte opțiuni există, așa cum arată și Curtea de Justiție, care a spus foarte clar că identificarea unei reglementare alternative trebuie să țină cont de nevoia de beneficia de resursele necesare pentru a opera în acest sector. Vă mulțumesc foarte mult. Acum am să-i dau cuvântul colegii Sara Gubato, după care vom reveni și în dezbatere, pentru că există foarte multe chestiuni de discutat și am să dau cuvântul doamnei avocat Guba, Gubato. It's policy department C, our own policy department. Da, e foarte, foarte interesant să avem uh, un astfel de studiu. Noi am uh, comandat acest studiu și a fost realizat într-un mod foarte util și foarte eficient. Deci, vom avea un studiu care va fi uh, monitorizat nu numai de membrii comisiei noastre PETI, ci toți deputații din Parlamentul European. Deci este în beneficiul nostru al tuturor. Acum, cu acestea fiind spuse, e clar că am avut uh, deja o prezentare foarte clară. Da, dacă îmi permiteți, doar trei minute, o prezentare trei minute. Vă rog, aveți cuvântul. Vrei evidențiare? În trei minute aș dori să evidențiez câteva puncte care au fost puse în evidență în studiul nostru și care derivă din analiza procedurii de infracțiune care a fost închisă față de Italia în 2012 și din, care rezultă și din uh, sentința din 2016. Pot fi sintetizate următoarele. Și date fiind că reglementările sunt la nivel european, acestea trebuie aplicate în toate statele membre. În primul rând, dispoziții naționale care prevăzu, prevăd renoiri um, automate nu sunt compatibile cu articolul 49 din tratat și cu articolul 12 din directivă. În al doilea rând, revine autorităților naționale misiunea de a evalua dacă concesiunile intră în domeniul de aplicare a articolului 12 din directivă sau articolului 49 din tratat. În primul caz, așa cum ne-a arătat Curtea de Justiție, concesiunile se încadrează la articolul 12 dacă vizează resurse naturale care sunt greu disponibile. Dacă nu se aplică articolul 12, atunci autoritățile naționale trebuie să verifice dacă concesiunile prezintă un interes transfrontalier și, prin urmare, se încadrează la articolul 49. În al treilea rând, în fiecare dintre aceste cazuri, deci fie se aplică articolul 12 din directivă sau articolul 49 din tratat, acordarea concesiunilor trebuie să se facă pe baza unor proceduri de selecție a potențialelor candidați care să fie transparente și nediscriminatorii. În al patrulea rând, în redactarea regulilor de procedură pentru selecție, autoritățile naționale pot să țină cont de motive imperative de interes general care trebuie să respecte legislația Uniune. De exemplu, astfel de motive imperative pot ține de obiective de politică socială și de protecția mediului. În al cincelea rând, și cu asta închei, în respectarea principiilor generale a dreptului Uniunii în ceea ce privește acordarea legitimă și pentru certitudine juridică, autoritățile naționale trebuie să evalueze de la caz la caz poziția concesionarilor uh, care pleacă pentru a proteja investițiile efectuate de concesionari și care, cu bună credință, s-au bazat pe prelungirea concesiunilor uh, în derulare. Mulțumesc! I thank you very much and, uh, well... Mulțumim foarte mult! Și e adevărat că e nevoie de o reformă substanțială în Italia, asta e o concluzie clară și nu trebuie să fie o reformă întârziată. Există și decizii în instanță cu consecințe. E clar că Trebuie să luăm toate aceste elemente în calcul. Nu e momentul în care vom discuta acest lucru. Eu ce pot să fac este să recomand tuturor colegilor să ia acest studiu pentru că este disponibil la ieșire, la ușă. Domnul Ricordaris nu este în sală, din câte am înțeles, așa că am să dau cuvântul direct reprezentanților comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, că ne-ați dat cuvântul. Serviciile Comisiei, mulțumesc uh, um, Comisiei PETI pentru invitație și notăm studiul și informația și analiza oferită în acest studiu. Notăm mai ales faptul că și CEJ a venit cu clarificări deosebit de importante în ceea ce privește aplicarea legislației europene și aceste clarificări, evident, trebuie să stea la baza analizelor și acțiunilor tuturor autorităților în momentul în care gestionează plajele și coasta, în cazul în care există divergențe de opinii. Este clar că cadrul uh, național trebuie să fie aliniat pe principiile uh, stabilite de către CEJ, tocmai pentru a avea siguranță juridică Comisia continuă să monitorizeze implementarea acestor principii și Și cam atât am avut de formulat ca și comentariu în momentul de față. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, mulțumim foarte mult. Am hotărât mai devreme că nu vom discuta în mod individual petițiile, dar dacă aveți întrebări în ceea ce privește concesiunile plajelor, dacă cineva dorește să adreseze întrebări experților uh, care stau la baza acestui studiu, vă rog, acum e momentul. Și văd că domnul Afronte dorește să intervină. Aveți cuvântul. Și două domande le, le... Mulțumesc. Am două întrebări pentru cele două oratoare. În primul rând, Așa cum uh, făcea trimitere prima oratoare, dacă ați reușit să parcurgeți proiectul de lege italian și dacă se pliază pe cerințele exprimate în studiul dumneavoastră și dacă există o corespondență și la nivel european. Și a doua întrebare, cum interpretați conceptul de resurse naturale limitate? Pentru că și uh, în acest sens a existat o discuție. Ei bine, dacă îmi permiteți să răspund la prima întrebare, pentru a doua dând cuvântul doamnei avocat Gubat. În ceea ce privește recentul proiect de lege, mi-ar fi plăcut să spun câteva cuvinte în această privință, pentru că există indicații clare în acest sens, și anume de a include uh, orientările din sentința Curții Europene de Justiție, care se regăsesc. Proiectul de lege a fost adoptat în uh, Camera Deputaților, însă examinarea legii a fost uh, amânată la Senat, pentru că în Italia suntem în plină campanie electorală și de aceea n-a mai fost timp uh, după ce a fost dizolvat Parlamentul. Din câte am putut analiza noi la Universitatea din Padova și cu ocazia unei conferințe din luna mai anul trecut, este vorba de un proiect de lege care, în opinia noastră, conține anumite elemente pozitive care merg tocmai în această direcție. Uh, Asta în primul rând pentru că transpune principiul concurenței, așa cum este recunoscut și de legislația noastră administrativă și comercială, dar și la nivelul Constituției. Acest proiect de lege este foarte important pentru că transpune și indicații ale curții în ceea ce privește acordarea legitimă. Deci, este vorba de cele trei principii și sperăm că acest proiect de lege va fi reluat. De gestiune integrată a litoralului, a coastelor, cu atenție spre protecția mediului, care este deosebit de evidentă în Franța, dar și în Croația, unde legislația este mai recentă, și face trimitere și la articolul 12.3 din directiva Bolkenstein și profesionalitatea câștigată și a valorii comerciale. Se pare că astfel se creează un sistem similar cu cel din Franța sau Croația, de a putea ține cont de această obligație care ține de resursele limitate și de posibilitatea de a prevedea o perioadă de tranziție și niște amânări care ar trebui încă definite, dar care ar trebui să fie limitate. De aici dezbaterea era încă foarte aprigă, nu se găsise o soluție aici. De asemenea, și plajele ne acordate trebuie să existe în continuare, dar există și diferențe în ceea ce privește concesiunile care urmează să expire. În acest caz, s-ar putea folosi mecanisme de publicitate care să uh, facă posibilă utilizarea de instrumente publice, ca și în Franța. Contemporaneamente, però, și în același timp să se creeze și un fel de plasă de protecție pentru actuali întreprinzători. Nu doar prin introducerea unei perioade de tranziție, ci și prin dispoziții care uh, țin și de acordatea legitimă. Și acestea figurau în proiectul de lege, mai ales că se vorbea de dotări care sunt durabile din punct de vedere a mediului și care țin și de îmbunătățirea fluidității plajelor. Deci, transparența, concurența și acordarea legitimă uh, figurează în acest proiect și cred că, sigur, proiectul poate fi perfecționat, dar este un bun text de plecare. Este unele, unul din puținele cazuri în care doctrina e de acord cu colegiuitorii în acest sens. La cea de-a doua întrebare, care se leagă de aplicarea articolului 12, deci autorizări limitate. Pentru a le răspunde, fac trimitere la poziția avocatului general în cauza Melis, punctele 60-62 din uh, concluziile avocatului general. Ce spune astfel Curtea de Justiție? Așa cum ați evocat în întrebare, articolul 12 se aplică autorizațiilor care sunt limitate pentru că țin de resurse naturale limitate. Avocatul general a pus în evidență faptul că acest tip de concesiuni maritime sunt acordate de comunele din Italia, deci țin de o zonă geografică limitată. Plecând de aici, conform avocatul general, ar exista posibilitatea aplicării acordului articolului 12. Deci această calitate derivă din caracterul comunităților uh, locale care acordă această concesie further later on when... Mulțumim foarte mult. Cu siguranță vom avea ocazia să revenim către dumneavoastră în momentul în care vom primi și alte petiții pe acest subiect. În orice caz vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați petrecut o parte din această după amiază alături de noi și vă urăm mult succes în munca dumneavoastră viitoare pe subiecte atât de importante pentru Europa. Mulțumim încă o dată. Și atunci, dragi colegi, vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 20, Petiția 336 din 2012 și 721 din 2014, precum și petiția 1141 din 2014, în ceea ce privește tăierea cozilor la porcine, atât în Danemarca cât și în Suedia, cât și în Regatul Unit. Dintr-o dată, uitați-vă că sunt mai multe persoane din țările scandinave în sală și mă bucur de acest lucru. Mai întâi am să dau cuvântul lui Ioana Svabe, de care e de față și nu e pentru prima dată. Bun venit! Și cred că aveți și dumneavoastră o prezentare. Dar maximum 5 minute, pentru că știți că timpul ne presează. Mulțumesc! În numele Human Society International și a fermierilor. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a, vă, uh, de a discuta acest subiect încă o dată în comisia dumneavoastră. Și tăierea cozilor la porcine, ca și rutina, a fost deja declarată ilegală de 15 ani de zile, cu începere din 2003. Cu toate acestea, cam 90% din porcinele europene în continuare li se taie coada. Și cifra aceasta este confirmată într-o prezentare recentă al Copa Cogeca, care este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene. Legea este bine redactată, nu interzice toate tăierile cozilor, ci înainte de aceasta uh, se încearcă uh, evitarea unei situații în care porcinele își mănâncă reciproc coada. Dar, cu toate acestea, e clar că trebuie să îmbunătățim situația acestor porcine și să facem în așa fel încât acestea să nu-și mai muște coada reciproc. Suedia și Finlanda au uh, interzis total tăierea cozilor. Au fost anumite anchete care au fost desfășurate de către asociațiile de fermieri și au demonstrat că nu există niciun fel de eforturi făcute pentru a îmbunătăți situația porcinelor, ci pur și simplu din obișnuință li se taie coada. Un factor de risc îl reprezintă faptul că acești, aceste porcine sunt închise în uh, grajduri limitate. Și, într-adevăr, directiva aferentă cere ca îngrijirea acestor animale să se facă într-un anume fel, respectând anumite criterii. Însă mare parte din fermieri ignoră legea uh, aceasta și nu există o acțiune eficientă. Prezentarea Copa Cogeca demonstrează că 63% din fermieri uh, ignoră cerințele legislative. În 2016 Comisia a publicat o recomandare și un program de lucru și e clar că e nevoie de acțiune pentru a minimiza cât mai mult această, uh, această obișnuință. Mai mult decât atât, în 2017, anul trecut, s-a publicat un document în ceea ce privește nevoia aparenta nevoie pentru tăierea cozilor la porcine, însă în ciuda acestor eforturi, multe state membre au ignorat aceste documente. Ne bucurăm de faptul că acum Comisia a cerut tuturor statelor membre să vină cu un plan de acțiune pentru 2018, prin care să indice cum anume doresc să atingă conformitatea cu directiva și care este calendarul. În momentul în care un stat membru nu vine cu acel plan de acțiune național, atunci care să permită o îmbunătățire rapidă și substanțială a conformității, atunci Comisia poate lansa o procedură de infracțiune, pentru că este inacceptabil ceea ce se întâmplă în momentul de față. Nu mai putem permite acest lucru. Cerem Comisiei dumneavoastră să mențină competiția noastră deschisă și Cerem de asemenea să trimiteți o scrisoare către Consiliu să exprimăm aceste îngrijorări față de statele membre referitor la nivelul redus de conformitate cu legislația pe acest subiect deosebit de important al tăierii cozilor la porcine. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much for your contribution and I turn directly to Frederick Federley, who... Mulțumesc foarte mult și am să-i dau cuvântul imediat colegului Federley, care la momentul respectiv uh, încă nu era membru al Parlamentului European dar care a, a înaintat această petiție către uh, comisie. Și vreau să repet încă o dată uh, ceea ce s-a făcut la comisia noastră încă de la bun început. Noi am mai discutat acest subiect de mai multe ori și am investit foarte multă energie pe acest subiect. Și, evident, am făcut un studiu care a fost realizat în 2014, am trimis scrisori către comisarul Andrew Caites uh, referitor la o eventuală procedură de uh, infracțiune. De asemenea, am trimis un aviz și către Agri, care a redactat un raport. Am trimis un aviz și către Envy, însă nu am primit un răspuns. Deci am încercat, într-adevăr, să luăm toate măsurile ce se impun. Deci, având în vedere acest context, îi dau cuvântul acum lui Frederic. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru că mențineți dosarul deschis. Eu cred că Comisia PETI demonstrează forță de caracter pe aceste subiecte. Pentru a continua cele spuse de petentă, de petiționară, Știm că se interzice această metodă încă din 2003 și în continuare sunt state membre care nu respectă această interdicție. Ar fi trebuit ca în 2013 să se pună capăt acestei practici. În 2008 s-au pus uh, la punct un set întreg de reguli uh, deci e vorba de directiva uh, de specialitate și în continuare sunt state membre care nu au respectat această legislație. Deși au existat mai multe voturi foarte puternice în plenul din Strasburg, chiar dacă a existat și insistențe din partea președintei Comisiei uh, uh, PETI, către ne-am adresat Comisiei Agri, Comisiei Envi, în ciuda acestor eforturi, e clar că nu s-au obținut rezultate și e un subiect care ține foarte mult, la care țin foarte mulți uh, cetățeni europeni. Avem și un studiu, un document uh, comisarul a și-a dorit foarte mult să se adreseze statelor membre și poate că până la urmă tocmai de asta s-a și întâmplat ceva și tocmai de aceea statele membre vor trebui să vină în 2018 cu planuri de acțiune. Acum, pe de altă parte, întrebarea este felul în care tratăm animalele. De multe ori, când trebuie să tai cozile la porcine, pentru că, e pentru că bietul animal a fost deja mușcat dacă porcii, porcinele respective au spațiu suficient și trăiesc în condiții uh, uh corecte, atunci nu mai e nevoie, nu, nu, se mai, nu se mai mușcă unii pe alții. Dar e clar că există o lipsă de interes din partea statelor membre de a face eforturi și de a face ceva. Văd că și colegul meu dorește să intervină. El a fost vicepreședinte la grupul de lucru pe acest subiect și uitați-vă, până la urmă, Danemarca e una dintre acele țări care a reușit să conștientizeze fermierii pe acest subiect. Avem prețuri foarte bune pentru carnea de porc în uh, Danemarca, avem o piață bună în creștere. Deci, până la urmă, ceea ce s-a spus până acum sunt doar pretexte și scuze, false scuze pentru lipsa de acțiune din partea statelor membre. Așa că rog Comisia Petit să lase această petiție deschisă și să vedem care vor fi planurile de acțiune ale diferitelor state membre și încurajez colegii să mențină presiune asupra Comisiei și să facă presiuni și asupra Consiliului, pentru că până la urmă urmei statele membre și reprezentanții lor sunt cei care trebuie să acționeze pot fi uh, poziții frumoase pe hârtie, dar dacă nu sunt implementate, la ce mai servește? Și ce mai rămâne din Europa dacă nu suntem nici măcar în stare să implementăm ceea ce am hotărât? Da, mulțumim foarte mult! Și acum am să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, domnul Maghir. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much for the invitation to attend. Um, I think... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș adăuga și eu câteva cuvinte la cele spuse de uh, până acum în legătură cu acțiunile luate de comisie. le-am solicitat statelor membre să pună în aplicare planuri de acțiune până în ianuarie 2018 au timp. Vom face o evaluare în acest an. În ceea ce privește materialele de informare, am oferit industriei asemenea uh, materiale și am insistat că trebuie să facă transformări agricultorii. Ne-am întâlnit cu industria, cu părțile implicate și totul s-a derulat foarte bine. Așteptăm să se facă planurile de acțiune, le vom evalua și Comisia nu scoate din ecuație orice fel de acțiuni viitoare pe acest domeniu, până când ne asigurăm că toate documentele în ceea ce privește tăierea cozii la purcei sunt puse în aplicare în Uniunea Europeană. Mulțumim! Acum pot interveni membrii comisiei noastre. Vă mulțumesc foarte mult, voi vorbi daneză astăzi. E un caz care afectează foarte mult Danemarca și știu că sunt oameni care supraveghează situația cu mult interes în Danemarca. Așa s-a întâmplat și când în primăvara anului 2014, înainte de alegeri, aveam acest subiect pe ordinea de zi și atunci atenția s-a concentrat pe asemenea fapte. Atunci discutam despre distorsionarea concurenței, față de Suedia și față de alte state din Uniunea Europeană care respectă legislația, ținând cont de faptul că majoritatea nu respectă legislația. Îi mulțumesc Comisiei pentru progresele făcute. Se pare că acum ne aflăm într-o situație în care ar exista sancțiuni pentru statele membre dacă nu Uh, respecte legislația. Până acum oamenii au putut să continue cu ceea ce făceau până acum și tot auzim că există crescători de porci în Danemarca care spun că e, o cru, e cruzime față de animale să nu se taie coada porcinelor. Ceea ce omit să spună e că condițiile din cocine sunt atât de îngrozitoare încât porcii își mușcă coada unul altuia și că sunt înțărcați mult prea repede. Se pare că ceva se va întâmpla, însă eu sper că va exista mai multă presiune exercitată. Avem un ministru care e 100% de partea fermierilor. E și ministru pentru mediu. E o construcție tipic daneză. El spune că trebuie să fie încetată această practică de rutină de tăiere a cozii. Nu am dovezi că într-adevăr va face ceva acest ministru, însă sper că da. Cred că e foarte important să supraveghem situația. Comisia Europeană să își asume obligațiile de subtratate și anume să se asigure că legislația europeană este respectată. Comisia nu a făcut-o în acest caz până acum. Și în final aș dori să spun Comisiei Europene în contextul discuției noastre E foarte important să nu vorbiți doar despre Danemarca. Există o majoritate de state membre care continuă să aibă astfel de practici. Majoritatea statelor membre nu au luat în serios această legislație, nu văd de ce ar face-o. Uh, E ca și cum ai avea un magazin de dulciuri cu ușile deschise și copiii intră și își aleg ce vor și nimeni nu observă nimic. Cam așa stau lucrurile în cazul tericozii la porcine. Cred că avem nevoie de o listă cu țările care respectă legislația și țările care, alte listă cu țările care nu respectă legislația. Astfel, situația ar fi clară și am avea o imagine mai clară a acestei situații aș cere Comisiei Europene să ne spună ce fel de progres a înregistrat cu privire la a ne asigura că există respectare. Cred că noul nostru ministru danez se va întoarce la căile din trecut dacă nu reușești, dacă nu i ajutați să rămână pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumim și acum, Peter, și tu te-ai ocupat de acest subiect de ceva vreme, așa că te rog, ai cuvântul. Da, mulțumesc. O observație și din partea mea. Uh, un exemplu prost pentru legislația europeană e acesta și trebuie să ne asigurăm că legislația europeană este și pusă în aplicare, în doar hotărâtă. E o situație foarte supărătoare, pentru că cunoaștem ceea ce se întâmplă în acest domeniu și dacă îmi amintesc bine ce se întâmpla în trecut, Parlamentul și statele europene făceau o legislație. Nu se putea spune, da, s-a făcut legislația, există, am făcut-o, dar de punerea în aplicare care noi statele membre nu ne mai ocupăm. Sau și mai rău și știu din Germania când ne prefacem că totul vine de la Bruxelles, de unde se dictează totul. De aceea se ajunge în asemenea situații care sunt foarte supărătoare. Apoi un alt punct de vedere a existat și o perioadă de tranziție și dacă mi-amintesc bine din studiul care exista, 10 ani, în 10 ani totul ar fi trebuit să fie pregătit și după aceea reînnoit în ceea ce privește echipamente și așa mai departe. Trebuia să existe un dialog constant și cu mediul agricol, toată lumea să poată să se adapteze. Pentru mine există două posibilități. Fie legislația e valabilă și atunci trebuie să, pusă, să fie pusă în uh, aplicare, sau legislația nu e valabilă și atunci ea trebuie modificată. Eu mă gândesc că am avut motive bune atunci să facem o asemenea legislație. Și da, știți că eu nu, mie nu sunt foarte dragi toate petițiile, însă în acest caz cred că trebuie să menținem această petiție deschisă, să vedem ce se întâmplă cu planurile de acțiune și solicit și eu comisiei să existe acțiuni de continuare. Să ne spună, fie avem această legislație, fie nu avem. Ceea ce se întâmplă acum nu poate continua așa. pentru că sunt afectate porcinele astfel. Și vorbim de principii de bază, atunci vorbeam atunci de concurență, am avut principii pe care să ne bazăm pentru a elabora o asemenea legislație. Și e nevoie să existe încredere în instituțiile europene, iar dacă lucrurile continuă așa, nu va exista. De aceea solicit Comisiei să meargă mai departe și statelor membre să pună în aplicare legislația, pentru că așa nu mergem. Mulțumim, Peter. Și acum domnul Cofu. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă să vorbesc daneză sau engleză. În primul rând, mulțumesc foarte mult și pentru prezentare. Colegii mei au spus-o deja, e o rușine. Uh, avem o directivă de atât de mulți ani care nu este pusă în aplicare de statele membre. Și de exemplu, mă uit la ultimul audit făcut în țările de jos din partea Comisiei și este foarte clar că se conchide acolo că aproape 100% din porci suferă această procedură de tăiere a cozii. Uh, de ce nu se pune în aplicare această directivă? Ni s-a spus că din motive de competitivitate. Așa ne-a spus și dumneavoastră. Dacă asta e scuza, atunci, dacă mă întreb la ce se întâmplă în statele europene, cred că majoritatea statelor europene încalcă această legislație, deci e într-adevăr o rușine. Și mai am o întrebare. Dacă ne uităm la text și în prezentare, vedeam exact pe prima imagine, la prima liniuță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 dacă ne uităm la autoritățile din Danemarca, de exemplu, aceștia vor spune că fermierii trebuie în primul rând să încerce să evite să-și muște cozile, porcinele. Da, au încercat să facă, însă cred că există un vid legislativ aici, pentru că totdeauna pot să spună am încercat să împiedicăm acest fenomen, n-am mai avut ce să facem, așa că trebuie să le tăiem cozile. Așa că trebuie să ne gândim ce vrem. Dorim într-adevăr să îmbunătățim condițiile de viață ale porcilor și pârcelușilor în Europa sau nu. Cred că legislația trebuie să fie clară. Intenția cred că a fost clară și anume să nu mai existe tăierea cozii la porcine în Europa. Trebuie să îmbunătățim bunăstarea porcilor în Europa, însă cred că există prea multe chichițe legislative aici. Și Comisia ne-a spus că se folosește aceasta pentru a eluda punerea în aplicare a legislației și și eu vreau să menținem petiția deschise. Imaginați-vă dacă am vorbit de, despre sectorul de finanțe. Gândiți-vă la un asemenea exemplu. Dacă am vorbit de sectorul bancar, ceva legat de finanțe, atunci cu siguranță ar fi existat proceduri de încălcare și încă repede. Vorbim de ființe care trăiesc, de purceluși care uh, în mod sistematic sunt uh, tratați într-o asemenea manieră indecentă. Pentru mine e un bun exemplu de rușine europeană. Rușine europeană. Mi se pare absolut îngrozitor că o Comisia Europeană, da, ați făcut multe, multe lucruri, dar uh, Ceea ce ne arată cu adevărat adevărul sunt banii. Dacă ar fi proceduri de încălcare, ar fi costisitor pentru statele membre și ar fi și eficient. Bine, așa că cred că voi da cuvântul din nou petiționarei, foarte pe scurt. Puteți să ne spuneți ce v-ați dori să facem. Vă mulțumesc pentru această ocazie și mă bucur că există un consens între membrii acestei comisii de a menține petiția deschisă. Cred că ați pus punctul pe I, dând un exemplu de rușine europeană. Riscăm să ne facem de râs cu o legislație bună pentru bunăstarea animalelor, dar care nu e pusă în aplicare. Și asta e ceea ce văd cetățenii. Și sunt atenți la legislație și ocazii de a îmbunătăți. Spunem de multe ori că avem cele mai bune standarde de bunăstare bunăstarea animalelor în lume. Însă când partenerii noștri comerciali cu care facem acorduri comerciale, atunci când ei spun și ei că sunt standarde pe care le apărăm, dar pe care le încălcăm noi înșine, atunci cum ne mai așteptăm ca aceștia să ne ia în serios? Cum putem spune că avem standarde înalte în domeniul animalelor dacă nu punem în aplicare legislația? Vă mulțumesc și sper că presiunea din partea acestei comisii va ajuta Comisia Europeană să pună presiune asupra statelor membre. Mulțumim foarte mult, Frederic. Nu pot decât să fiu de acord. Cred că cel puțin membrii de aici au vorbit la unison. Se pare și poziția Comisiei Europene este aceeași. Comisarul Andrukaitis are cele mai bune intenții, vreau să spun clar unele lucruri, dar din cauza faptului că Comisia Europeană este cea care a avut această poziție de la început și anume să nu pună mai multe legislații în discuție decât e nevoie, e un lucru care ne ține în spate. Pentru că nu există o strategie actuală pentru bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană. Ceea ce avea mai expirat acum câțiva ani se pun acum în aplicare doar doar ultimele puncte dintr-o ultimă legislație pregătită. Nu se pregătește nimic nou în acest moment și mă dezamăgește faptul că trebuie să așteptăm următoarea Comisie Europeană, nu pentru că comisarul nu vrea, de resort nu vrea acum să acționeze, ci pentru că acționează în Colegiul Comisarilor și trebuie să fie toți de acord. Vreau să Vă reamintesc că acum uh, aproximativ 2 ani am avut o rezoluție în Parlament, o rezoluție mai degrabă simplă, dar care spunea foarte clar că ne dorim o nouă strategie pentru bunăstarea animalelor în următorii 5 ani, că ne dorim să se respecte regulile deja existente și asupra cărora s-au luat decizii. Și nu în ultimul rând, e timpul să începem să discutăm despre legislații de bunăstare animalelor care să pună bază pe cum uh, ne comportăm față de animale. De multe ori, împreună cu Mari Polson, am cerut acest fapt. Ar fi prima, e prima legislație din lume în care uh, s-a făcut așa ceva, s-a recunoscut că animalele au Animalele simt și ele și de aceea e foarte important să continuăm cu această muncă legislativă. Avem încă multe de făcut, stimați colegi. Margaret. Just uh, first and foremost, I would like to see this list Margaret, dar în legătură cu acea listă de țări, pentru că tot timpul spunem majoritatea țărilor. Ei bine, acele țări, există și țări care respectă standardele și cred că trebuie să fim atenți și la asta. E supărător că recent cred că cineva de la universitate din statul meu ne spunea că dacă un porc de 100 de kilograme are 1,2 metri pătrați, la dispoziție nu e foarte mult și 150 de grame de paie pe zi. Ne gândeam că e aceeași situație ca în cazul tericozilor. Dacă ați văzut porcii în libertate, atunci e fantastic cum trăiesc, cum se comportă. Apoi am văzut un raport în Danemarca în ceea ce privește testarea pe porcine. Au nevoie de jucării totodată la trei zile, pentru că după aceea se plictisesc de ele. 1,2 metri pătrați și 100 grame de fân ar trebui în plus. Nu s-a rezolvat problema în totalitate, dar în ceea ce privește tăierea cozilor, da. Dacă există voință, există și o cale, cu siguranță. Domnul Gil. Mulțumesc foarte mult. În nord-estul Angliei, unde există foarte multe crescătorii de porci, cunosc mulți fermieri care au dat faliment, pentru că când um, regulamentele pentru sănătatea animalelor au ajuns în Regatul Unit, au respectat aceste reglementări, însă ceilalți fermieri din restul Europei nu au făcut-o. Așa că ei au trebuit să facă față unei competiții neechitabile, toată Uniunea Europeană din punct de vedere al Marii Britanie. Nu exista un teren echitabil în acest sens și cred că de aia mulți fermieri din Regatul Unit au votat pentru Brexit pentru că au putut să vadă că e o situație neechitabilă. Și cred că o modalitate prin care putem îmbunătăți bunăstarea animalelor este să avem un, se, o etichetare coerentă astfel încât consumatorii să decidă cu portofelul lor dacă vor să cumpere produse care sunt crescute într-un mediu în care există bunăstare pentru animale și Sincer, foarte mulți oameni nu cumpără, care cumpără de la McDonald's nu își dau seama uh, nu-și dau seama cum sunt tăiate aceste animale pentru că nu au asemenea informații. Informațiile nu există, așa că eu cred că putem îmbunătăți într-adevăr bunăstarea animală dacă îi lăsăm pe consumatori să aleagă. Și eu cred că consumatorii europeni vor fi atenți și într-adevăr vor plăti ceva mai mult pentru a se asigura că alimentele pe care le cumpără țin cont de bunăstarea animalelor. Așa că haideți să vorbim despre etichetare și să ne asigurăm asigurăm că există un teren echitabil. Bine, haideți să nu continuăm așa. E o propunere foarte, foarte interesantă și să o analizăm, însă cred că acum trebuie să fac un scurt rezumat pentru că trebuie să mergem mai departe. Bineînțeles că ținem această petiție deschisă am încercat să trimitem o scrisoare comisarului Andrew Kaitis, o scrisoare care a fost primită și am primit și un răspuns. Cred că ar trebui să retrimitem această scrisoare spunând care este situația actuală. Nu ne dorim mai multă legislație, pur și simplu ne dorim ca acea directivă, acea legislație să fie pusă în aplicare peste tot și că Comisia Europeană trebuie să supravegheze situația. Și cred că e o idee bună să arătăm cu degetul țările. Trebuie să știm exact cine cum implementează directiva. Pe lângă toate acestea, aș dori să mai facem ceva ce nu facem foarte des și anume să trimitem o scrisoare președinției Consiliului. Bulgarii sunt acum la președinție și ar fi foarte interesant să vedem ce fel de răspuns ne-ar oferi. Și dacă le trimitem o scrisoare, va trebui să deschidă discuția cu statele membre. E din nou o idee foarte bună. Văd că colegii sunt de acord. Câteodată e bine să dai dovadă de creativitate chiar și când ești politician așa cum am făcut-o astăzi, și să ne întoarcem la cele spuse de Margaret în legătură cu porcinele. Știm că nu există niciun animal mai asemănător cu omul decât porcul și noi ne plictisim câteodată, dar astăzi nu ne plictisim în această comisie. Cu siguranță sunt petiții foarte importante și acum, iată, am găsit o cale de avansa. Vă mulțumesc tuturor, văd că sunteți de acord cu mine, încheiem pe această notă pozitivă și le mulțumesc petiționarilor pentru faptul că ne-au luminat puțin. Mulțumesc foarte mult! it's not possible. Okay, so we move to the next petition which... Trecem la următoarea petiție 12-12 în ceea ce privește Crotalile de identificare a bovinelor în Irlanda, petiționare, cred că sunt un grup de petiționari din Irlanda aici, puțin da, îi văd în sală. Uh, Petiționarii care au depus petiția nu se află în sală, așa că dau cuvântul întâi comisiei, nu? Okay, Mr. Kelly, you are representing the petitioners. I wasn't made aware of that until now. Please go ahead, the floor is yours. Thank you very much, Madam Chair, I'm here with... Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Sunt aici alături de Tom și copiii săi care prezintă această petiție. Și vreau să vă spun că sunt un mare admirator al Comisiei pentru Petiții. Uh, nu vin cu petiții aici așa fără să mă fi gândit bine. Ultima pe care am adus-o se referea la situația uh, uh, de curte și Evident, ca urmare a acțiunii noastre și a recomandării Comisiei Peții, s-au luat măsuri. Așa că vă mulțumesc pentru asta. Mulțumesc Comisiei Peții. Cazul de astăzi este tot atât de important, mai ales pentru Tom, care este astăzi de față, în ceea ce privește crotariile de identificare a bovinelor. Tom și nevasta sa, Mary, au două ferme Și așa cum spunea un uh, scriitor irlandez foarte cunoscut, Frank O'Connor, fermierii sunt cei care au cele mai mari dificultăți și mm, dificultățile au început după ce a decedat mama lui Mary, care s-a ocupat de curățenie în grajduri. La momentul respectiv, s-a constatat că au existat anumite dificultăți în rândul anumitor uh, bovine. și până la urmă ne-am dat seama că anumite etichete, anumite crotali de identificare nu fusese utilizate așa cum ar fi trebuit. Până la urmă acestea au fost utilizate, s-au născut noi bovine, însă nu au fost în măsură să fie înregistrate așa cum ar fi trebuit. și la momentul respectiv a fost momentul în care a început o epidemie în rândul bovinelor în Irlanda. Au fost niște vremuri destul de grele. Au existat anumite inspecții organizate de minister pentru a se încerca aplicarea corectă a regulilor. Și în acest sens, a a existat un grad de prudență foarte, foarte ridicat, poate prea ridicat și asta evident a fost ceva foarte greu de realizat, de îndeplinit ca și criterii pentru Tom și uh, ferma sa. Deci anumite bovine nu au putut fi înregistrate, nu au putut fi vândute, apoi a venit iarna și lucrurile s-au îngreunat. Deci, lucrurile au continuat așa, dificultățile s-au acumulat și până la urmă inspectoratul a fost de acord să testeze bovinele care nu fusese inițial uh, uh, înregistrate, în așa fel încât să se facă un test de ADN și să poată fi înregistrate ulterior. Și ca și rezultat, Familia întreagă a avut de mult de suferit ca și presiuni, ca și dificultăți. Unii au spus că bovinele nu au fost bine, uh, bine gestionate, unii chiar au, au fost chiar și uh, amenințări la un moment dat că acest, uh, aceste bovine să, să fie sacrificate. A existat o adevărată asociație care s-a mobilizat și până la urmă au câștigat cazul în instanță, au mers în apel, au câștigat în apel și au venit la mine și mi-au spus că uitați, nu e o situație uh, normală, nu e corect, trebuie să fie făcut ceva și trebuie ca Parlamentul să vină cu o recomandare în plen în acest sens. Acum, subiectul cheie este următorul. Din păcate, așa cum se întâmplă de multe ori, se acumulează diferiți factori, mai multe coincidențe. E vorba de ceva care s-a întâmplat în 2002 iar anul de referință pentru a putea să particip la diferitele scheme de plăți era 2000 și faptul că nu s-a putut înregistra bovinele pe durata acestor ani a avut niște efecte clare în 2003, în primăvara lui 2003. Deci s-a pierdut posibilitatea de a înregistra bovinele pe care le avea în fermă, să primească, să aibă dreptul la acele uh, Uh, subvenții pe care le tot pierde de atunci și până acum. E vorba de sume foarte mari. Și evident că s-a aflat într-o poziție dezavantajată comparativ cu ceilalți fermieri, a avut dificultăți și la nivel bancar, de împrumuturi și așa mai departe. Și, deci, eu cred că el și Mary au avut foarte mult de suferit. Și ceea ce am spus eu poate că vă convinge, pentru că e vorba de niște criterii care au fost a, a, adoptate în mod mult, mult, mult prea riguros, s-a exagerat. Și noi am avut această, această politică și anume să garantăm trasabilitatea de la fermă până la furculiță. Însă s-au făcut niște greșeli la un moment dat, niște greșeli de natură administrativă și uh, um, s-au, au fost niște greșeli la, la nivel de crotalii de identificare, nimeni n-a avut de profitat de pe urma lor, toată lumea și-a dorit să se rezolve situația. Deci, eu cred că nu putem vorbi niciun fel de fraudă sau alte situații asemănătoare, ci a fost pur și simplu o situație nefericită, care a fost bine gestionată până la urmă, și, însă Tom și Mary au avut foarte mult de suferit. Așa că mie mi se pare foarte logic și a fi și foarte echitabil și corect ca noi să spunem că aveau dreptul să primească aceste plăți în anii de referință și că ar trebui să le primească aceste plăți măcar acum. Eu cred că ăsta e punctul cel mai important. Nu văd nicio logică să nu se întâmple așa. Pentru că, după cum spuneam, bovinele erau în fermă, n-au putut fi înregistrate din cauza unei erori administrative, uh, au trecut anii de referință și uh, e clar că situația ar fi fost mult mai diferită dacă ar fi putut să înregistreze acele bovine în anii de referință. Și putem să ducem logica și mai departe. Uh, ar fi putut să continue situația în continuare, ani și ani de zile. Însă deocamdată mă voi uh, opri aici. Dacă eventual aveți întrebări, fără nicio problemă, putem răspunde. Uh, <laughs> uh, Mulțumesc. E adevărat că așa s-au întâmplat lucrurile. eu aș fi avut posibilitatea să beneficiez de acele plăți în anii de referință Însă nu s-a întâmplat așa. Ferma aceea noi am avut-o, a fost a noastră de 300 de ani de zile. Și n-am avut niciun fel de intenție uh, rea, n-am acționat niciodată în mod deliberat, uh, eronat. Am fost foarte cinstiți și asta de-a lungul generațiilor. Așa că Și dacă îmi permiteți, vreau să mai adaug ceva. Tom acum e foarte celebru în Irlanda, știți de ce? Pentru că are o vacă care a născut uh, patru viței deodată, ceva destul de rar. Și acum e clar că e foarte important să primească aceste plăți. Da, mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Foarte impresionant. Să sperăm că veți uh, avea câștig de cauză. Și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Boju. Merci, madame la uh, Mulțumesc, doamna președinte. Da, într-adevăr, Comisia a analizat această petiție. Comisia confirmă faptul că situația, așa cum a fost uh, descrisă, este corectă, în sensul că, într-adevăr, la momentul respectiv, la momentul faptelor, exista acea obligație de identificare a bovinelor și asta respectând legislația europeană care ține de Direcția Generală uh, Sanco pentru a primi acele prime nu știm exact care, dar era vorba de prime bovine care sunt plătite pe cap de animal, deci fiecare animal trebuia să fi fost identificat conform legislației. Da, e poate adevărat că acele animale care n-au fost identificate nu erau eligibile pentru primă și deci acest lucru a avut un impact asupra drepturilor de la, la acele plăți care decurg din reforma din 2003. Ajutarele au fost decuplate de producție, însă cele primite în perioada de referință au fost luate în considerare pentru calcularea drepturilor și dacă o serie de prime nu au fost plătite pentru că animalele nu au fost eligibile, e clar că asta a avut un impact asupra felului în care s-au calculat acele drepturi. Acum, vreau să amintesc faptul că în această situație ne aflăm într-o gestiune partajată. Deci, statul membru este cel care evaluează situația individuală și care instrumentează dosarele, care are această competență. În cazul acesta specific, cred că e o problemă mai degrabă la nivel de administrație și nu o problemă generalizată ca și metodă de aplicare a legii europene. Deci, deși Comisia Europeană regretă această situație, mijloacele de care dispunem sunt uh, limitate și nu putem decât să recomandăm petiționarului să se adreseze în instanță națională dacă toate uh, căile de atac administrative au fost deja utilizate, pentru că nu e un caz care să țină de Curtea Europeană de Justiție, nici de Curtea Europeană de Justiție, așa că, din păcate, nu pot să vă spun nimic mai mult. Mulțumesc! Thank you very much. And now the floor is open to colleagues. Mulțumim foarte mult și acum uh, au cuvântul colegii. Peter Iar. Da, uh, Frau Vorsitzende, Doamnă președinte, probabil ați observat că nu e nimic mai rău decât să nu fie înregistrat ca crescător de bovine în Uniunea Europeană. Am văzut întreaga serie de probleme revenite și există un sistem foarte restrictiv de documentare în Uniunea Europeană. E un adevărat uh, fenomen. Am avut ultimul punct pe ordinea de zi legat de legislația europeană și statele membre care fac ce vor. Uh, cum s-a văzut și aici avem fenomenul invers. Se respectă 100% totul, ce, tot ce ține de agricultură și am văzut ce se întâmplă și apoi avem uh, raportul Curții de Conturi în ceea ce privește plățile cu rata de eroare sub 2%, totul sună foarte bine. Înseamnă că aproape nu există eroare. Problema în sistem care e de fapt problema? Cum se poate întâmpla așa ceva? De ce fac autoritățile așa ceva? Îi fac ceva unui fermier. Pentru că uh, bovinele pot fi văzute, ele există, n-au fost inventate. Există. Pur și simplu le-au căzut acele clipsuri, etichetele au fost pierdute. E o greșeală de sistem, dar sistemul este astfel organizat atât de strict încât când autoritățile obișnuite fac o greșeală, comisia observă, trebuie nu doar să se dea banii înapoi, ci trebuie să țină cont de întreaga situație în care se află fermierul. Și de aceea autoritățile obișnuite sunt foarte foarte temătoare să facă ceva. Pentru că dacă se ajunge într-o asemenea situație, atunci fermierul trebuie să primească, să zicem, 10.000 de euro și țara 20 de milioane. Și e un lucru deja înspăimântător pentru funcționari. Și acest sistem este cel care a dus la cele 2%, sub 2%. Da, sună foarte bine, aproape nicio greșeală, însă pe de cealaltă parte se pare că nu există nici aproape nici o uh, modalitate prin care greșelile să fie rectificate. Da, și putem să ne tot învârtim în cer cu o petiție, spunem că din punct de vedere al Bruselului a mers totul bine, autoritățile regionale trebuie să clarifice tot, ele spun că ele nu pot să o facă, așa că fermierul se învârte în cerc. Și atunci ce ar lipsi? În ceea ce privește plățile directe, mai lipsește niște reglementări suplimentare. Nu sunteți singurul care se află în această situație în Europa. Astfel de cazuri grave există multe. Fermieri care nu au vrut să facă nimic rău, nu au făcut nimic, dar până la urmă legislația funcționează împotriva fermierului respectiv. Pentru că există aceste reglementări foarte stricte și până la urmă există aceste situații când se spune că nu există niciun uh, ban, dar facem plăți de aproape 40 de miliarde direct spre fermieri și există anumite procente nefolosite din anumite motive. Deci există și această problemă financiară. Iar la ultimul punct de pe lista de zi discutam despre asemenea probleme, cum se poate întâmpla așa ceva. Acum ne aflăm în situație inversă. Lucrurile au fost mult prea restrictive și nu există suficient spațiu de manevră pentru reguli singulare. Și Ar trebui să putem să ne ocupăm de asemenea cazuri singulare. Din perspectiva Bruselului, nu vorbim de sume mari, însă din punct de vedere a fermierilor le e pusă în pericol existența. Și de aceea există asemenea cazuri, lucrurile au mers prost, au mers prost și trebuie cumva să poată fi ajutați cei uh, implicați. Însă un astfel de mecanism nu există. Da, putem să fim mândri de sistemul nostru în ceea ce privește rata de eroare, dar nu putem fi mândri de faptul că uh, Există greșeli care se fac pur și simplu, fără nicio intenție rea și pe care nu le mai putem reglementa. Pentru că, până la urmă, înseamnă multe pentru un pact de succes și avem multe exemple de succes, însă asemenea exemple, cu asemenea exemple ne dăm cu stângul în dreptul. Și de aceea avem nevoie și de astfel de reglementări e important și în ceea ce privește relația cu petiționarii și altele. Mr. Gill? Domnul Gill? Da, mulțumesc. Tom, nu pot decât să simpatizez și să-mi exprim uh, uh, atenția față de situația ta, cu siguranță. E o situație care a apărut și în uh, Scoția a fost o situație îngrijorătoare pentru mulți fermieri. Dacă e să vă gândiți, uh, media, vârsta medie uh, a fermierilor în Scoția e peste 70 de ani. Și mulți din ei au trebuit să facă față unor noi legislații, unor noi substanțe chimice și așa mai departe. Și la un moment dat au trebuit să fie atenți și la acele crotalii pentru bovine, purcine, pentru uh, caprine și au fost niște proceduri pe care nu le cunoșteau, pe care nu le-au folosit niciodată, vreodată în, în viața lor și a devenit ceva foarte complicat pentru un mare, mare număr de fermieri. Uh, și Evident, noi când legiferăm întotdeauna există și consecințe neașteptate. Și Tom este un exemplu al acelor consecințe neașteptate. Acum trebuie să ne gândim și să vedem cum putem permite departamentelor de uh, ministerilor de agricultură în Irlanda sau în alte state membre să beneficieze de flexibilitate? E cuvântul cheie aici. Trebuie să fie bun simț. Și asta e problema cu bunul simț, că nu e prea răspândit. Așa că e clar că oamenii, oamenilor poate în administrație le-a fost frică să ia o decizie care ar putea să aibă consecințe și să se trezească, eu știu că statul membru respectiv primește o amendă de 20 de milioane de euro. Acum, cu cine trebuie să discutăm? Cu Comisia Agri? Cu cine? Să ne asigurăm că așa ceva nu o să se mai întâmple. În ceea ce mă privește, eu cred că trebuie să fim foarte mărinimoși ca și Parlament și să încercăm să venim în întâmpinarea lui Tom și a celor care sunt în situația sa și să le spunem, știți ceva? Poate suntem uh, noi ștabii cei mari, dar o să stăm și noi pe lângă ăștia mai mici să-i ajutăm. Și o să facem exact ceea ce trebuie să facem. Eu vreau să vă spun că știu bine subiectul, că am discutat foarte mult cu mulți fermieri și e o adevărat coșmar pentru ei. E ultima chestie pe care ți-o dorești în momentul în care ajungi aproape în pragul falimentului să mai, mai ai încă o astfel de problemă pe cap. Uh, și să te, dintr-o dată să ajungi într-o situație în care ești pur și simplu amenințat că ți se închide ferma. E, e o rușine, e o groaznic. Așa că dacă ar trebui să facem ceva, exact asta ar trebui să facem, să fim alături de cetățeni și de oamenii de rând, oamenii de rând. Nu vreau să spun că eu aș fi mai înalt și noastră mai scund, nu. Dar uh, știu că uh, fermierii sunt foarte modești. Mulțumesc. Și E un compliment ceea ce vă spuneam. Așa cum ni s-a spus, legea, așa cum ea e redactată, e o pacoste. Așa că vrem să fim echitabili, vrem să fim corecți. Și aici, cuvântul cel mai folosit de politicieni e tocmai echitabil. Așa că întrebarea este dacă putem noi ca și Comisie PETI să discutăm cu Ministerul Agriculturii în Irlanda și să vedem cu cine putem discuta acolo, cine se ocupă de cazul acesta și să vedem și noi ce putem să facem și hai, slavă Domnului, să avem un pic de succes măcar pe acest dosar. Vă rog, vă implor. Da, cred că ar fi bine să ajungem la o concluzie. Da, vă rog, doriți să interveniți? Ministerul. administrația din Mia în 2001 știa foarte bine clar că bovinele erau la fața locului. Au venit, le-au văzut, le-au numărat. Numărul era corect. Și la momentul respectiv, fiecare fermă încerca să se descurce. Situația era grea. Dar uh, singura problemă era că acele bovine nu erau înregistrate într-un registru în mod corect. Dar uh, nu s-a dorit să se pună în pericol industria cărnii bovine de vacă în Irlanda. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun. Într-o scrisoare, administrația a recunoscut că a greșit

A, administrația în scrisoarea sa spunea ar fi trebuit să ne dăm seama de eroare mai devreme. Deci e clar că au o responsabilitate. Și e clar că ei sunt cei care acum trebuie să plătească pentru testele ADN ce au fost efectuate pentru a rezolva situația. Dar nu vor să plătească. Mi-au factura mie, în timp ce în fond e greșeala lor. Ei ar fi trebuit să plătească. Lucrurile au fost întârziate sau s-au, acumulat o felul de greutăți Mulțumim foarte mult și vreau să vă asigur că vom face tot ceea ce putem pentru a vă ajuta, pentru că e clar că o situație dificilă. Și am, mi-aduc aminte de un irlandez care a venit fără niciun fel de speranță la comisia noastră și mi-a trimis și o scrisoare după și mi-a spus să știți că eu credeam că intru în clădirea aia mare din Bruxelles fără niciun fel de posibilitate de ajutor. Și apoi noi am dat dovadă de înțelegere, i-am ajutat. Și el era în domeniul silvicol, uh, la țară, în Irlanda. Și până la urmă a reușit să introducă o schimbare în felul în care directivele au fost, uh, uh, au fost implementate. Deci e clar că noi am reușit să facem multe pentru oamenii de rând în Irlanda și eu ca și președinta Comisiei Peții, vreau să vă spun că din punctul ăsta de vedere suntem, sunt foarte mândră. Noi am făcut multe și vom continua să facem acest lucru. Și acum, în concluzie, Peter, mai dorești să mai intervii, te rog. Să completez ceva. Comisia Agri s-a ocupat. E pentru noi un lucru foarte important și aș trimite și la Comisia Bugetară acest lucru, pentru că fie se face o anchetă la loc, fie și bineînțeles autoritățile statale trebuie să fie implicate acolo, sau să îi se acorde bani într-un fel de gentleman's agreement, dar așa, ceva, dar așa ceva nu este prevăzut și de aceea e această situație în care fermierul se tot învârte în cerc. Și de aceea Comisia de control bugetar ar putea să intervină pentru că există aceste reguli în agricultură care sunt atât de restrictive, pe de o parte de mare succes, și avem uh, exemple foarte bune, însă există atât de puțin spațiu de manevră încât atunci când uh, există lucruri care nu merg bine, nu se mai pot rectifica. Și trebuie să întrebăm pe colegii noștri din Comisia de Bugete uh, pentru cine vrem să facem politic, politica, pentru cetățeni, pentru statele membre, să nu aibă impresia fermierii că um, mergem împotriva lor și să facem într-adevăr ceva pentru societate. De aceea din nou am această solicitare pentru Comisia de Control Bugetar, pentru că există anumite asemenea evenimente și nu trebuie să existe această rotire în cerc. Orice putem face, trebuie să o facem și vă atrag atenția asupra faptului că, conform um, regulilor existente pe managementul de partajare, bugetul uh, de agricultură și toate asemenea detalii sunt administrate de statele membre. Statele membre sunt cele care trebuie să evalueze faptele, situația fermierilor în cauză și să ia o decizie ținând cont de legislația UE existentă. La fel și în ceea ce privește schemele de compensare. Dacă e acesta un exemplu de administrare proastă în Irlanda, nu arătați cu degetul Europa pentru asta, arătați cu degetul statul dumneavoastră membru și vă pot ajuta să o faceți trimițând o altă scrisoare. Putem să facem și așa. Și apoi, da, Agri într-adevăr a analizat petiții similare, dar nu aceasta. Cred că trebuie să trimitem această petiție în Agri, în Comisia Agri, să analizeze și această petiție. E ceea ce putem face pe moment. Sunteți sunteți de acord? Uh, bine. Sunt și președinte în comisia, conferinței de președinți. Știu că ei sunt puțin reticenți, așa că eu mai degrabă aș, m-aș adresa lor într-o etapă ulterioară. Cred că Agri trebuie acum să analizeze situația. Yes, we... Intervenție fără microfon din sală. Da, vom transmite autorităților speciale din Irlanda, autorității veterinare districtuale din Irlanda. E ceea ce putem face. Ce spuneți, domnule Kelly? Da, mulțumesc foarte mult. Da, ceea ce ați spus are sens, e practic și da, am notat și comentariile făcute de Comisia Europeană. Cred că au făcut uh, ceea ce au putut ținând cont de limitările pe care le au. Aș dori doar să fie puțin clar un lucru. Întâi ne adresăm departamentului din uh, Irlanda, le cerem să dea să arate puțină empatie față de fermierul nostru, să vadă dacă poate pot să-i dea lui Tom ceea ce îi se cuvine. Dacă spun nu, atunci trimitem la Comisia Agri totul. De acord? Nu, nu, facem două lucruri în paralel. Cred că e un lucru foarte interesant și cred că Agri trebuie să uh, îl uh, analizeze, indiferent de răspunsul autorităților. Pentru că s-ar putea să existe cazuri similare în Europa, trebuie să știe și celălalt că e o situație care există și care trebuie analizată. Mulțumesc foarte mult, bine, așa vom acționa, vă mulțumesc mult. Drum bun înapoi în Irlanda și încercați să vă bucurați de Bruxelles puțin, dacă puteți, înainte să plecați. Acum să mergem mai departe. 22, punctul de pe ordinea de zi, petiția 0298 și 0370. Petiționarul se află alături de noi, domnul Ianoș Meri. Unde sunteți? Acolo. Mă bucur să vă urez bun venit în această comisie și vă dau cuvântul pentru 5 minute. Áldjon eu mă pot tisztelt elnök asszony! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Doamnă președinte, subiectul pe care vreau să vi-l comunic astăzi a fost prezent în presă timp de ani deja. Uh, eu locuiesc în Slovacia ca maghiar și am văzut cum arată acest... Eu locuiesc în Slovacia și am experimentat acest uh, fenomen. Am fost în Tirol de Sud pentru a vizita niște prieteni și ciocolata, biscuiții, produsele pe care le-am cumpărat fie în Slovacia sau în Ungaria, le-am dus cu mine. Și odată prietenul meu mi-a dat o ciocolată, un produs de aceeași marcă și râdeam că eu am adus același produs cu mine din Europa Centrală și după ce am gustat cele două produse, ne-am dat seama că sub aceeași marcă, același biscuit avea gust foarte diferit. Cu alte cuvinte, cel cumpărat de mine în Slovacia nu avea gust. Bun. După ce m-am întors acasă, am discutat cu prietenii mei și aceștia mi-au spus că au trecut prin experiențe similare. Fiind, uh, primind astfel de încurajări, am scris această petiție pentru a vă atrage atenția asupra acestei probleme. Uh, a fost pentru prima dată când Parlamentul European a aflat despre o asemenea problemă. E un lucru bun că prim-ministrii și Președintele Comisiei Europene se ocupă acum de această problemă. Cred că este important să uh, obligăm să fie respectate regulile. Trebuie să fie spus faptul că nu doar calitatea alimentelor e problematică. Există diferențe sau, du- sau calități duble și în ceea ce privește produsele cosmetice, detergenții și alte articole de zi cu zi. E un lucru înfiorător și nu ar trebui să acceptăm o asemenea situație. Despre ce vorbim exact aici? Vorbim de faptul că o companie multinațională vinde același produs în două state membre UE, iar produsul e făcut din ingrediente diferite, de calitate diferită, calitate inferioară. Nu poți să spui pur și simplu îmi pare rău scuze. A fost un act intenționat făcut de producători, o decizie de producție. Haideți să spunem clar un lucru. Vorbim de companii foarte mari și foarte profitabile. Acestea, în mod intenționat, iau asemenea decizii și anume să îi prostească pe cetățenii din Uniunea Europeană care s-au alăturat Uniunii Europene mai târziu. Fac produse de o calitate inferioară pentru aceste piețe. Acestor multinaționale nu ar trebui să li se permite să îi trateze pe unii cetățeni ca cetățeni de mâna a doua fie că sunt ei maghiari, slovaci sau orice alți cetățeni dintr-un stat membru care au aderat la Uniunea Europeană după 2014. Faptul că Comisia de Petiții din Parlamentul European se ocupă de acest subiect arată faptul că vorbim de o problemă gravă. Comisia Europeană a pus un milion de euro pentru a investiga această problemă, însă nu e suficient. Cine va supraveghea ce se întâmplă cu acești bani? Care sunt procedurile? Cine va supraveghea întreaga procedură? procedură. Ceea ce vă rog eu e să lăsați această petiție deschisă, să continuați să monitorizați evoluțiile și haideți să încercăm să obținem rezultate împreună. Aș dori să Vă mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia de a vă vorbi despre acest subiect, o problemă care ne afectează pe noi, pe maghiari, pe slovaci și toate statele membre care s-au alăturat în sau după 2014 Uniunii Europene. Vă doresc toate cele bune în munca dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim pentru că ne-ați semnalat această problemă și că ați făcut atât efort în a călători până la Bruxelles și așa mai departe. Mulțumim, e foarte interesant. V-aș atrage atenția asupra faptului că la 9 ianuarie în acest an, în 2018, o nouă petiție pe același subiect a fost depusă de ombudsmanul bulgar doamna Manolova și s-a declarat admisibilă și această petiție. Așa că, într-adevăr, aveți o bază solidă pentru petiția dumneavoastră, dumneavoastră încă una și acum a treia, foarte recentă. Este foarte clar că cetățenii europeni uh, își pun încrederea în instituțiile europene, așa că ține de noi să facem tot ce ne stă în putință, astfel încât să răspundem la această încredere acordată. Și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, Maripol Benassi. Mulțumesc, doamnă președinte. Și Vă mulțumesc pentru această petiție și experiența personală cu care ați venit aici în această comisie. Așa cum știți, în starea Uniunii 2017, în acest discurs, în septembrie, președintele Juncker a spus că nu putem accepta că în anumite părți ale Europei cetățenii să consume alimente de calitate mai proastă decât în alte țări, chiar dacă uh, ambalajele sunt identice. Cred că este foarte clar faptul că Comisia Europeană ia în serios această problemă și s-a decis să vină cu un plan de acțiune. În septembrie, acest plan de acțiune a devenit mai public, aș spune, însă am început munca de ceva timp uh, pentru că această calitate dublă a produselor a fost semnalizată Comisiei de câțiva ani și a devenit un subiect proeminent în dezbaterea publică în martie anul trecut. Care e planul nostru de acțiune? Planul nostru de acțiune are mai multe niveluri. Primul dintre ele are loc la nivelul comisarei Iurova și Bienkovska. E un prim plan în care să se discute cu industria alimentară, cu producătorii de alimente despre aceste politici de diferențiere. Să le, li se ceară să fie mai transparenți în legătură cu asemenea politici și să explice motivele din spatele acestor diferențe. Pentru că motivele ar putea avea de-a face cu adaptarea la condițiile locale, cum ar fi gusturi naționale, resurse naționale și a ieși din motive financiare. Acestea fiind spuse, nu E suficient să existe aceste motive de diferențiere a consumatorilor, ci și consumatorii trebuie să le înțeleagă și să știe ce se întâmplă, astfel încât să ia o decizie informată, să nu fie induși în eroare și să creadă că produsele sunt identice de la un stat la altul. Uh, Comisia, pe al doilea set de acțiuni, și-a a decis să elaboreze un ghid pentru autoritățile naționale cu privire la punerea în aplicare a legislației alimentare și de protecție a consumatorilor. Se explice cum trebuie să fie evaluate cazurile de la caz la caz, astfel încât să vedem dacă informațiile acordate consumatorilor sunt suficiente. Și apoi sprijinim un efort foarte extins de testarea produselor. Un prim pas este să dezvoltăm o metodologie comună. Comisia investește un milion și leadershipul a fost acordat Centrului de Cercetare Comună în cooperare cu multe părți interesate, asociații ale industriei, asociații de consumatori și laboratoare naționale. Ne așteptăm să avem o primă metodologie disponibilă în luna aprilie și apoi teste la nivel european vor fi făcute în cooperare din nou cu toate părțile implicate. În plus, există bani care au fost semnalizați clar ca făcând parte din proiecte pilot pentru Uniunea Europeană bani pe care Comisia vrea să cofinanțeze testare suplimentară din partea statelor membre. Cam acestea ar fi acțiunile pe care le facem și credem că avem un plan de acțiune bun acum, iar în, ultime, în următoarele luni vom primi mai multe informații obiective cu privire la cât de mare este această problemă în domeniul alimentar ca prim pas. Și acum analizăm și posibilitatea de a extinde totul și la alte produse într-o a doua etapă, poate anul viitor. Însă, la ce ne gândim? Că important e că Comisia se ocupă de subiect și acum următorul pas ar trebui să fie evaluarea rezultatului acestor acțiuni și să ne asigurăm că rezultatele testelor vor fi disponibile cât de curând posibil. Mulțumim foarte mult! Deschidem discuția. Peter Iar. Îi mulțumesc petiționarului și eu, pentru că, da, problema nu e una nouă și noi, europarlamentarii, am trecut prin mai multe asemenea discuții, am discutat cu statele afectate de mai mult de un an și Um, din reacția comisiei vedem din nou, în primul rând se dau veștile bune, dar însă ceea ce s-a întâmplat important e că aceste produse sunt sănătoase. Și apoi, uh, intervin următoarele rețete și așa mai departe. Și să vedem dacă ne uităm undeva cu print foarte mic, putem să găsim informațiile despre care discutăm acum legate de produse pe internet sau așa mai departe. Uh, ce a spus industria? Ce vă doriți de fapt? Avem libertate în rețete, nu e nimic ce afectează sănătate. Și atunci, da, există specificități regionale, anumite gusturi specifice într-o anumită regiune, însă tot ce au spus sunt vorbe în vânt. Eu, în calitate de consumator, când cumpăr un anumit produs, de o anumită marcă, fie că e cafea sau orice a fi, pornesc de la premisa că peste tot unde cumpăr această cafea are aceeași calitate. Dacă nu, de ce am nevoie de această marcă? De undeva pot să-mi cumpăr Coca-Cola, de dincolo o cola regională și așa mai departe. Dar tocmai din astfel de motive există mărcile. Și ce fac firmele? Cumva se înșală singure. Ar trebui să își um, eficientizeze producția, pentru că așa nu mai poate să continue. Dacă vor, pot să facă și în mod agresiv. Există cola cu zahăr, există cola zero și foarte multă libertate de alegere. Deci ar putea să să-și scrie rețeta și cu litere atât de mari pe etichetă. Însă, într-un asemenea caz, orice ce ar putea fi găsit pe internet. Mie mi se pare important să existe și altfel de informații pentru consumatori. E bine comisia se ocupă de caz acum, e bine să existe o regândire a situației în firme, să ne gândim la aceleași standarde de calitate pentru că dacă o ciocolată are mai multă lună într-o parte din Europa și mai puțină în alta, să apară și pe etichet. etichetă. Însă o marcă pentru mine marcă și un produs de marcă trebuie, de la o anumită marcă trebuie să respecte standardele de calitate. De aceea îi mulțumesc petiționarului și mă bucur că Comisia Europeană și președintele Comisiei a făcut astfel de referire anul trecut. Uh, legate de acest subiect, pentru că înainte situația nu era foarte clară. Trebuie să rămânem pe subiect și eu sper că va duce la o schimbare de gândire în cadrul firmelor, pentru că ne, aceeași marcă de ciocolată în Europa trebuie să aibă același gust peste tot. V-am dat exemplu, cum e cu cola, uite, aceasta e cola cu zahăr, asta e fără zahăr. Cu zahăr, conținut de zahăr se poate face orice, însă marcă e marcă și am văzut că firmele, firmele vă lucrurile altfel, de, de aceea e bine că se implica comisia. Mr. Gill? Domnule Gil, da, mulțumesc. Nu e nicio noutate. În um, Regatul Unit avem uh, o firmă de ciocolată, Cadways, pe uh, care nu știu dacă nemții ar considera o ciocolată sau nu, în America am um, găsit aceeași firmă și mi s-a părut că um, are un gust îngrozitor, dar nu le plăcea. Deci atunci când ai oameni cu diferite um, cum zic, background cultural, um, ai și diferite gusturi. Iar întrebarea așadar pe care vrem să o punem este vrem o omogenizare completă? Vrem ca totul să fie absolut la fel în UE? Caz în care acest parlament trebuie să legifereze și să spună o marcă trebuie să fie aceeași peste tot? Sau vrem să lăsăm asta la îndemână statelor membre? Uh, sau respectiv la consumatorului care poate să decide dacă îi plac niște biscuiți sau nu și să-i cumpere sau nu. S-a întâmplat în uh, Anglia când s a fost preluat de o companie americană care introducând produsul pe piața din Polonia au uh, modificat rețeta, după care oamenii l-au mai cumpărat și a trebuit să revină la cea inițială. Deci se poate. Întrebarea este dacă preluăm complet piața liberă, dacă omogenizăm totul. Nu cred că va funcționa, pentru că suntem diferiți. Ciocolata care vă place dumneavoastră uh, e probabil diferită de cea care îmi place mie. Cu tot respectul, spune președinte. Mă gândesc că poate la alte țări uh, atunci când vorbiți de ciocolată. Dar britanicii au fost foarte fericiți cu Cadman Chocolate, pe când dumneavoastră probabil nici nu i-ați spune. Așa, eu sunt suedeză și și ciocolata din Suedia lasă de dorit. Nu e franțuzească sau belgiană sau... De atunci de ce vrem să schimbăm? Am luat notă de argumentul dumneavoastră, dar vă pot spune că companiile pot diferenția în mod legal produsele lor pentru a le adapta la gustul local, dar să explice acest lucru pe ambalaj și calitatea trebuie să fie aceeași. Nu pot uh, lua ingredientele bune și să le înlocuiască cu unele mai ieftine. Dacă în uh, britanicii, de pildă, preferă ciocolata foarte moale. O ciocolată franțuzească poate să vină și să spună pe ambalaj că a fost adaptată la gustul englezesc. Dar niciodată să nu fie în detrimentul calității. Vorbitorul intervine fără microfon. Nu vrem înșelăciune, evident, nu vrem să înșele consumatorii și aici, evident, da, intervine etichetarea Peter. Vreau numai să vă spun, iată, cât de diferit pot funcționa lucrurile. La bere, de pildă. Firme care au tot crescut cumpărând tot mai multe alte mici uh, firme producătoare de bere și fac 50 de feluri diferite de bere. Dar și nu le-ar trece prin cap să vine cu aceeași bere în toată Europa și vin cu rețete diferite. Dacă vin cu o singură marcă, sigur, atunci trebuie să respecte aceeași calitate și sigur că trebuie să existe specific regional, pentru că um, așa stau lucrurile, de atunci trebuie să fie transparență în mod ofensiv. Nu undeva așa cu litere pitice, să nu se vadă nicăieri, ci să facă o publicitate ofensivă. În cazul berii, nimeni n-ar avea curajul să vină cu o bere unică europeană ci din potrivă se merge pe specializare, pe diferențiere. Acum, sigur că firmele mari, mm, acestora le convine, nu? Că își folosesc uh, brandul și vin cu alte argumente. Și vă pot spune că am avut discuții cu diferite firme și am avut uh, senzația că n-au prea deschis urechile să chiar vrea să discute problema și atunci le sunt recunoscător petiționarilor pentru aceste petiții pentru că aceste firme ar putea veni cu specific norvegian, danez, dar evidențiat foarte clar, pentru că dacă nu se face această evidențiere, um, se naște poate îndoială, cum că ar fi calitate mai scăzută. De ce nu se procedează ca în cazul berii, acolo unde vii cu uh, publicitate ofensivă pentru diferențiere? În cazul Coca-Cola sau a ciocolății se procedează exact invers. Probabil că adevărul este undeva la mijloc și eu cred că e bine că, iată, vine comisia și ridică degetul și zice, oameni buni, ia explicați-ne ce faceți voi acolo. Mulțumesc, domnul Chucky. Aș dori să susțin poziția lui Peter Iar. Eu cred că Comisia Europeană a declarat foarte clar că este o problemă și avem nevoie de acțiune. Și încă o propoziție, dragi colegi, avem nevoie de reguli foarte clare pentru o situație echitabilă. Ar fi așadar bine să ținem deschis această petiție, să continuăm dialogul nostru cu Comisia Europeană. Vom vedea care sunt evoluțiile, dar avem nevoie de o situație echitabilă, clară. Mulțumesc foarte mult, domnule Meri. Doriți să interveniți din nou pentru a reacționa? Din nou în maghiară, mulțumesc pentru toate comentariile. Ar trebui să nu amestecăm uh, anumite lucruri sau să nu uităm. N-am vrut să dau acum exemple de anumite mărci, dar uh, dacă cumpăr o anumită marcă, în oricare ar fi țara, atunci acea tablă de ciocolată ar trebui să conțină aceleași ingrediente peste tot. Nu vrem ca produsele să fie omogenizate în întreaga Europa, dar dacă e o marcă anume, aia trebuie să aibă același gust peste tot. Noi, din Europa de Est, majoritatea dintre noi uh, am cunoscut produsele mm, din Occident venind uh, aici unde le-am testat și apoi când ne-am întors acasă și aceleași firme au început să-și vândă produsele și în Ungaria ne-am dat seama că nu mai e același gust. Și de aceea aș dori ca Comisia să acorde atenție acestui lucru și să țină deschisă această petiție pentru că nu vrem să fim considerați cetățeni de mână a doua um, pentru pentru că venim din Est. Din potrivă, vă asigur că vom uh, face totul pentru a menține calitatea. Evident că vom menține deschisă petiția și să <clears throat> așteptăm metodologia comună de testare de la Centrul Comun de Cercetare a Comisiei, care, așa cum ne-a spus, uh, va fi gata undeva în primăvară și să obțină astfel datele și robuste de care avem nevoie în baza chestiunilor legate, ridicate în discuție de petiționar. Cred că ar fi de asemenea bine să transmitem o adresă la autoritățile competente din Slovacia și să le indicăm provocările ridicate în discuție în petiție și să întrebăm cum anume vreau să răspundă. Cred că trebuie să ținem împreună cele două petiții pentru că vă spuneam că intervine încă una care a fost înregistrată doar acum câteva zile în ianuarie, deci ar trebui să le menținem în paralel și să le tratăm egal. Vă convine acest parcurs? Bun, atunci procedăm ca atare. Salutări Slovacii când vă întoarceți și savurați niște ciocolată belgiană înainte. Mulțumesc! Vă propunem să trecem la următorul punct, petiția numărul 15 cu privire la armonizarea parametrilor de asigurare pentru compensarea daunelor în Uniunea Europeană. Petiționarea este cu noi, doamna Mognoță. și vă acord uh, cuvântul 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a fi aici și îmi cer scuze pentru voce. Bună ziua tuturor, numele meu este Constanța Scarse Magnuse și sunt sora lui Eliza, o studentă de 20 de ani, laureată în medicină, care și-a pierdut viața în timp ce se afla la Barcelona, Spania, pentru programul european Erasmus, într-o călătorie organizată de Asociația Spaniolă Erasmus Student Network în 20 martie 2016, acum 2 ani. În acel tragic incident și-au um, pierdut viața 13 studente inteligente, printre care 7 italieni și 6 de alte naționalități. Vă mulțumesc în primul rând pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a prezenta acest trist eveniment în care au fost implicați în mod fatal 13 cetățeni europeni care au aderat cu entuziasm la programul de studii europene Erasmus la care participă în fiecare an sute de mii de tineri studenți din toată Europa. Aș dori să adaug, spre informarea dumneavoastră, că acest uh, eveniment încă așteaptă să se facă justiție. La doi ani, justiția spaniolă încă nu a găsit vinovații. Judecătorii spanioli au clasat de fapt de două ori cazul, considerând că nu există niciun vinovat, chiar dacă era evidentă responsabilitatea șoferului. La doi ani, după incidentul tragic și după recursul familiilor, din păcate încă nu se intravede niciun fel de justiție. Sunt aici pentru a susține numele Asociației Internaționale Părinții Generații cei Erasmus uniți ca să nu se mai întâmple niciodată, constituită de părinții celor care au murit în Catalunia, pentru a prezenta petiția 15.17 cu privire la armonizarea parametrilor de asigurare în ceea ce privește daunele în Uniunea Europeană, prezentată de doamna Simon Baraldi. Vreau să supun atenție dumneavoastră diferențele existente între diferitele normative în materie în Europa. Și vreau să citesc și sentința recentă C350 pe 2015 a CEJ, la care însă, pe care însă nu voi detalia și mă voi rezuma la ce ni s-a întâmplat numai în lumină, actuale legislații și în baza uh, celor citate în sentința C350 deci, se poate ajunge la concluzia că familiile persoanelor decedate în Spania au dreptul la daune calculate în conformitate cu tabelele din Spania de 3-4 ori mai scăzute decât dacă incidentul ar fi avut loc în Italia. În schimb, dacă uh, fetele, dacă fete spaniole ar fi fost accidentate într-un incident în Italia, familiile lor ar fi primit daune cu 3-4 ori mai mari decât cele în vigoare în țara lor. Diferența în legislația din Italia și în alte țări um, face și că um, cheltuielile de judecată și pentru avocat să fie în sarcina Uh, părților până la clarificare. E evidentă injustiție așadar. Prin urmare, um, dintre toate injustițiile pe care le-am suferit, asta este cea mai puțin relevantă. Până la urmă, vă întreb, nu ar trebui ca viața unui cetățean european să aibă aceeași valoare în toată Europa? De aceea, uh, de e nevoie de armonizare pentru garanțiile de asigurare în diferitele țări din Uniunea Europeană sau cel puțin ca victimele din accidente care au loc în străinătate să fie despăgubite în conformitate cu țările din care provin victimele, acolo unde și-au petrecut cea mai parte parte din viață pentru că cetățenii europeni să se poată călători liber în vacanță sau în interes de serviciu. Nimic nu o să ne mai poate aduce înapoi pe sora mea, dar sunt aici pentru că Asociația Părinții Generației Erasmus consideră că trebuie să implice pentru că nu se mai întâmplă astfel de lucruri. Astfel încât tinerii care vor să meargă pe urmele sorii mele Eliza și a celorlalte victime Um, să-și găs- să găsească garanții în viața de zi cu zi în celelalte țări europeană sau mai degrabă o mai multă siguranță pe mijloace de transport în comun, infrastructuri stradale mai bune și o legislație clară în ceea ce privește asigurările. În acest sens, aș dori să reamintesc și interpelarea parlamentară promovată de doamna Silva Costa și Michael uh, Kramer. <clears throat> Dacă programul Erasmus a fost uh, creat pentru a crea pentru viitori cetățeni europeni posibilitatea de a um, vedea cum funcționează viața în altă țară, sper că pe viitor să există asigurări care să acopere uh, incidente precum cele care s-au întâmplat sorei mele și celorlalte. Programul Erasmus uh, prevede și obligația de a, a asigura studenții în mod adecvat, nu doar în cursul activităților de studii la universitate, dar și pe întreaga durată a șederii în alte țări europene. Legislația și informațiile care sunt oferite studenților au lacune și sunt foarte puțin clare, opace și acest lucru ține de responsabilitatea de responsabilitatea care primesc studenții și a asociațiilor care organizează activitățile socioculturale. Un prim pas realizabil ar fi acela de a garanta standarde egale în ceea ce privește definiția polițelor de asigurare, organizate de diferite universități în cadrul programului Erasmus. Mai trebuie aprofunda, de asemenea, și o funcționarea în cadrul aceluiași program Erasmus a unor ONG-uri care fac parte din Erasmus Student Network, fără să se controleze, de fapt, modul în care cheltuiesc uh, fondurile pe care le primeze la Comisia Europeană și deseori fac activități de turism fără să aibă competențele necesare. În cazul fetelor noastre, această călătorie Barcelona-Valencia a fost organizată de Asociația Spaniolă a Erasmus Student Network, dar apoi a au spus că nu au nicio vină în ceea ce s-a întâmplat. Aceeași organizație a declinat orice responsabilitate, la fel ca și Organizația Centrală de la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că pe viitor vom veți ocupa de adoptarea acelor măsuri legislative și tehnico-administrative, astfel încât uh, tinerii și tinerele din Europa să se miște liber în Europa ca într-o adevărată casă comună care să ofere garanții similare și armonizate tuturor cetățenilor săi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru atitudinea de care ați dat dovadă, pentru faptul că ați venit aici și în numele Comisiei aș dori de asemenea să uh, vă transmit candoleanțe pentru pierderea surorii dumneavoastră. S-a avut mult curaj să veniți aici și să ne împărtășiți uh, povestea dumneavoastră. Acum aș dori să invit comisia să intervină în contextul celor care au fost spuse. Domnul Lisi. Uh, good afternoon. Mulțumesc, doamna președinte. După amiază plăcută tuturor. Și noi am fost foarte impresionați de această relatare. Sunt într-o poziție extrem de inconfortabilă ca să explic situația legislativă așa cum este ea în momentul de față. Ca și introducere, aș vrea să vă explic ce se întâmplă în directiva actuală pentru asigurări, ce prevede, ce nu prevede. N-aș vrea să fac prea multe comentarii, însă directiva actuală, ce prevede? Introduce un sistem, deci un, de certificate internaționale de asigurări care permite cetățenilor europeni să călătorească dincolo de frontiere fără să trebuiască să plătească o asigurare de frontieră. E un sistem care prevede garantări, pen, garanții pentru accidente care ar putea interveni într-un alt stat membru în cazul în care sunt implicați șoferi străini. Acesta e sistemul legal. Acesta a fost destul de ameliorat pentru că vine cu sume minime de acoperire, praguri minime pe care contractele de asigurări sunt uh, autorizate să le introducă. Apoi, e vorba de um, daune materiale, dar și uh, daune uh, uh, fizice, prevede de asemenea o protecție specifică pentru categoriile cele mai vulnerabile, cum ar fi, spre exemplu, cicliștii, bicicliștii, pietonii, însă nu intră în detalii în ceea ce privește schemele de indemnizații, de compensații. De ce? Pentru că e ceva foarte diferit și ca să închei descrierea, uh, conține de asemenea și așa numitul drept de vizită pentru victime pentru acele persoane care călătoresc în străinătate și pentru care ar trebui să fie mai simplu să obțină uh, compensații și indemnizații în acele țări terțe. Acum, în ceea ce privește indemnizația ca atare, noi am făcut un studiu în 2008 în ceea ce privește compensarea victimelor și am pus accentul tocmai pe aceste victime care se află în străinătate, în vizită. Și am constatat că există divergențe foarte mari în ceea ce privește compensațiile și indemnizațiile în diferitele state membre. Însă acestea există pentru că există diferite niveluri de compensație care sunt necesare în diferite state membre. Spre exemplu, cheltuieli medicale pentru acele persoane rănite. Există diferite scheme care decurg din legislația civilă și pentru care în anumite state membre nu se prevede niciun fel de compensație, spre exemplu, pentru traume psihologice. Evident, acest lucru de depinde și de puterea de cumpărare dintr-un anumit stat membru, de venitul anual uh, mediu. Aceasta e situația în momentul de față și concluzia noastră în 2008 a fost că poate problema nu e chiar atât de importantă, atât de mare. Evident, nu putem respinge cazuri tragice precum cele, uh, cel prezentat astăzi, Însă în 2008 studiul nu a identificat că ar fi probleme majore și, că ar fi, și s-a aplicat principiul de subsidiaritate și de proporționalitate. Și nu ne-am dorit să modificăm, să intervenim în sistemul actual. Din păcate, asta e tot ceea ce vă pot spune deocamdată. Și nici nu am planificat să avem o intervenție specifică pe un astfel de subiect. E pentru prima dată uh, când uh, sunt confruntat cu astfel de plângere în patru ani de când lucrez uh, în domeniu, evident, nu eu sunt cel care poate propune cum să acționăm, deci uh, atât vă pot spune deocamdată. Și acum colegii pot să intervină. Peter Iar. Also wir alle wissen ja, dass äh, der Einstieg war ja eh über Erasmus-Programm, das ein Erfolg cu toții știm că programul Erasmus e un program de succes, dar apoi Comisia ne spune că nu există cazuri atât de multe. Asta din fericire, pentru că așa stau lucrurile la asigurări și nu ne dorim în aceste cazuri tragice. Însă e un lucru tragic când rămâne familia și are de-a face cu toate acestea, cu reguli foarte diferite în ceea ce privește asigurările și acest sentiment de nedreptate. Și eu întotdeauna mă asigur astfel încât să nu mi se întâmplă nimic. De aceea și există asigurările, însă poate ar trebui să ne gândim în cadrul Comisiei Europene și invers, facem ceva și nu ne dorim să se întâmple ceva, dar dacă se întâmplă, atunci să se acționeze corect. Și sunt colegi care sunt mai uh, pricepuți din punct de vedere juridic. Poate se poate în cadrul Erasmus să se dezvolte o asigurare corespunzătoare, să fie studenții altfel asigurați. există două lucruri aici. Când merg într-o călătorie, în primul rând nu mă gândesc ce se va întâmpla cu asigurarea în caz că voi deceda pentru că mă gândesc că mă voi întoarce sănătos, însă sunt cetățean european, am o asigurare și sunt, vreau, vreau să știu că bă, asigurarea mea va fi tratată așa cum trebuie în caz că se întâmplă ceva. De ce nu există așa ceva în programul Erasmus? De ce nu se prevăd și asemenea cazuri sau un fel de asigurare europeană care să asigure o despăgubire corespunzătoare? Și fiind diferent de unde s-a întâmplat accidentul, pe care stat membru, de care parte a graniței, uh, ce s-a întâmplat dacă cetățeanul e născut în statul membru sau nu. Se poate reglementa cumva așa ceva? Ar fi întrebarea mea pentru comisie și poate și la colegii care înțeleg mai bine astfel de lucruri, pentru că asemenea cazuri nu ni le dorim. Thank you, Peter. Mulțumesc, Peter. Și acum Silvia Costa, prietena mea cea dragă. Cred că e pentru prima dată când vii în această comisie și îți urez bun venit. Lucrăm împreună la conferința președinților înainte, așa că îți mulțumesc că ești prezentă. Da. Uh, cunosc acest accident teribil și știu situația. Mm, Continu în italiano. Intanto vorrei dire anch'io grazie. Mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc Constanței pentru curajul pe care l-a avut și pentru curajul și luciditatea cu care a expus această chestiune. Și dacă îmi permiteți o adnotare personală, eu cunosc familiile multora dintre acestor uh, fete italiene. Am plantat în parcul de la Roma câte alb, câțiva pomi în amintirea lor și sperăm așadar că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată. În calitate de persoană care lucrează în Comisia de Cultură, am cerut Direcție generală pentru Cultură, nu doar celor de la transporturi, să verifice dacă nu s-ar putea face ceva mai mult în ceea ce privește garanțiile pentru tineri care pleacă cu Erasmus. Polițele sunt uh, încheiate de universități și în conformitate cu legislația din uh, țările respective. În Spania, din păcate, e doar un aspect, daunele acordate sunt de trei ori mai mici decât în Italia. Deci este o diferență față de un deces, o pierdere de viață care nu e permisibil în Europa. Apoi, poliță, se vorbește doar de ce se întâmplă strict la universitate, dar noi știm că Erasmus este un program și de cunoaștere. În... Tinerii făceau o călătorie uh, în acest caz uh, organizată de o asociație care este susținută și de Comisie și de rețeaua europeană Erasmus și au făcut această uh, deplasare cu încredere ce presupunea um, deplasarea și în timpul uh, nopții. E nevoie de criterii clare pentru rețelele Erasmus de la fața locului pentru ca acestea să poată oferi informații clare studenților. Și în al treilea rând, mai este o problemă și a polițelor. Am văzut studiul din 2008 care este depășit. Acolo se spunea că aceste situații sunt foarte limitate, că se datorează lipsei de armonizare eu cred însă că în cazurile mai grave, care se soldează cu deces, nu putem uh, permite acest lucru. Vorbim de vieți omenești aici, nu de alte chestiuni materiale și mai cred că cu creșterea mobilității internaționale, uh, și noi acum cerem de 10 ori mai multe Erasmus, nu? Și există multe alte programe de mobilitate. Deci există o răspundere a Uniunii Europene. Deci uh, ar putea fi un, o primă fază începând de la tineri, pentru a vorbi despre armonizarea polițelor pentru anumite uh, situații tipice. La asta se mai adaugă și faptul că Spania uh, nu a încheiat încă procedurile judiciare și cheltuielile, așa cum spunea Costanțe, chiar și atunci când se câștigă procesul, trebuie plătite de familie. Unele dintre familiile acestea dispun de mijloace foarte limitate, deci este complet inacceptabil. De aceea, solicit ca petiția să rămână deschisă să considerăm că este o temă de discutată în Europa. astfel încât să începem să definim măcar un prim principiu de garantare a polițelor armonizat care să a, se referă la decese și la consecințe grave. Cred că asta ne cer noile generații din Europa și noi trebuie să dăm dovadă de responsabilitate față de ei. Mulțumesc! Cred că mulți dintre noi, fie am fost studenți Erasmus, Fiul meu uh, a fost plecat și a revenit din fericire în Suedia, dar lucrurile astea nu te gândești atunci când îți uh, lași copiii să plece. Îmi pare că ar trebui să fie vândut în paralel o astfel de asigurare. La atunci când a început, Erasmus a fost un proiect uh, pionier. A, domnul Gil. Um, Mulțumesc foarte mult. E adevărat că e o situație foarte tragică și, din păcate, nu o să fie poate singurul caz asemănător. Pentru că, e clar, timpul trece, și există de multe ori risc de accident pentru astfel de cazuri și avem nevoie de o soluție, dar o soluție pe termen lung. Și tocmai de dragul familiilor trebuie să găsim uh, o posibilitate pentru aceste familii să cadă la pace cu această tragedie, să o depășească. Eventual să vedem uh, ce se va întâmpla în Spania dacă nu putem discuta cu autoritățile în așa fel încât să permită autorităților, familiilor să știe exact ce s-a întâmplat și să, să să ocupe de acest caz. Asta ar fi un prim pas. Apoi, e clar că o familie, nu știu, din România, pentru o familie din România, 1000 de euro are o semnificație diferită pentru comparativ cu o familie din Belgia sau în Franța. Acum, la ce m-am gândit eu? M-am gândit că ar trebui să avem poate o decizie din partea comisiei care să stabilească astfel de uh, nivel mai ridicat. Dacă o țară vine, dacă un copil vine din Italia, atunci nivelul de despăguire să fie atât și dacă vine din Spania este atât. Uh, și să se acorde nivelul cel mai ridicat de despăgubire. Mie mi s-a părea că ar fi ceva de bun simț. Da, dar din păcate bunul simț nu e întotdeauna cel care are câștig de cauză. Domnul Cozelino. Eh, sarebbe superfluo adesso fare dei commenti. Mi pare... E deprisos să facem acum comentarii. Eu cred că comisia trebuie să-și actualizeze studiul din 2008. E evident acest lucru. Suntem în 2018, au trecut 10 ani. Și între timp am asistat la o explozie a programului Erasmus. Și astăzi insistăm pentru a extinde participarea tinerilor în cadrul Erasmus. Atunci când te deplasezi undeva în altă țară, nu rămâi strict acolo la universitatea aia, pentru că uh, Universitatea este doar un punct de plecare, așa cum din păcate s-a întâmplat și pentru aceste tinere, pentru a face, a avea experiențe în alte părți. Eu cred că trebuie să solicităm comisie o actualizare a studiului din 2008, după care să vedem care pot fi soluțiile pentru noi, misiunea fiind aceea de a menține deschisă această petiție până când obținem rezultate și răspunsuri semnificative din partea Comisiei în baza acestor actualizări. Această trimitere la un studiu din 2008 este absolut insuficientă, dată fiind experiența pe care am avut-o cu Erasmus și explozia de participare în acest program. Thank you very much. I have no... Mulțumesc foarte, foarte mult. Văd că nu mai sunt alți oratori înscriși la cuvânt, așa că domnișoara Muniosa, vă pot da din nou cuvântul. Iată că e un nume destul de greu de pronunțat. Vă ringrazio tutti quanti per l'intervento. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Și eu consider că studiul comisiei care ia ca referință anul 2008 ar trebui actualizat mai ales pentru că eu nu mă refer doar la cazurile în care cetățenii europeni și-ar putea pierde viața, ci, ca și în cazul nostru, și la situații în care mulți uh, studenți au avut uh, accidente grave. Și nu m-aș referi doar la Erasmus, ci și la alte călătorii trestate și mi se pare absurd că sunt tratate diferit din punct de vedere asigurărilor uh, aceste incidente. Comunque vi ringrazio veramente per... Uh, Oricum aș dori să vă mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc încă o dată. Thank you very much. Mulțumim, mulțumim foarte mult, pentru că dumneavoastră trebuie să vă adresa mulțumiri în acest caz. Acum, aș dori să trag câteva concluzii. Poate vă amintiți, deși timpul zboară, dar în iulie 2017 a existat o rezoluție care a fost adoptată la Strasburg referitor exact la acest subiect – o rezoluție din de la Comisia Jurii care lansa un apel către Comisie și am să citez un pic să întreprindă măsurile necesare pentru a stabili reguli minime la nivel european pentru a se asigura că astfel de persoane nu își pierd drepturile pentru a cere despăgubiri în momentul în care sunt implicate într-un accident de mașină transfrontalier și că li se garantează acces eficient la justiție în Uniunea Europeană. Și cred că ceea ce ar trebui să facem este evident să ținem petiția, să o menținem deschisă, să o trimitem la Comisia Jurii ca și exemplu de caz real, de caz concret, care corespunde de altfel cu rezoluția lor din luna iulie și să îi rugăm să analizeze care ar fi cea mai bună cale de urmat. Uh, bazându-se evident și pe ceea ce apare și este subliniat în această petiție. Cred de asemenea că ar trebui să o trimitem și Comisiei Trans preinformare și Comisiei Cult. De ce? Pentru că uh, Cult se ocupă de Erasmus și eu cred personal că Având în vedere că Erasmus ia amploare, întreaga chestiune a asigurărilor ar trebui să meargă în paralel și dacă se, dacă se poate, nu știu, însă să se ocupe și cult să încheteze acest lucru. Și mă gândesc că ar trebui să luăm foarte în serios ceea ce mai mulți colegi au declarat deja, și anume că studiul comisiei are și e de 10 ani. S-au întâmplat multe de atunci în 10 ani. Și vă imaginați cât de multe se vor mai întâmpla în următorii 10 ani. Așa că mai bine să analizați situația serios și bazându-ne pe anumite tragedii personale care s-ar putea să se întâmple. Știm că e o, o schemă de despăgubire colectivă e un subiect care a fost dezbătut în multe cazuri uh, pentru anumite cazuri transfrontaliere. Mă gândesc dacă nu cumva ar fi ceva care ar putea fi examinat și în acest context. Iată, aceasta este propunerea mea, sunteți de acord? Bine, foarte bine. Am să transmit mesajul. Foarte bine, spune doamna președinte. Eu cred cu tărie în cooperarea interinstituțională, așa că sunt convinsă că vom putea conlucra în așa fel încât să găsim o soluție care să fie acceptabilă și care să fie actualizată față de Europa, în care frontierele nu, nu mai fixează ziduri despărțitoare, ci o Europa în care exact încercăm să facem uh, uh, exact pe dos, să avem deschidere. Și e clar, Erasmus la vremea sa a fost un program pioni, uh, de tip pionier și e clar că trebuie acum să devină o, un subiect uh, prioritar. Deci mult succes dumneavoastră și mult succes și celorlalte instituții și călătorie plăcută înapoi spre Italia. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă rugăm să transmiteți prietenilor și familiei dumneavoastră cele mai bune gânduri. Și acum haideți să trecem la prezentarea unui alt studiu și anume acces eficient la justiție. Și alături de noi se află experta Nasi Rasmason. Aici sunteți? Da? Bun venit! Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mrs. Chairwoman. Uh, good afternoon and thank you for uh, giving... Vă mulțumim, doamnă președintă, și vă mulțumesc că ne dați posibilitatea de a vă spune care sunt rezultatele studiului făcut pentru Parlamentul European cu privire la un acces eficient la justiție. Studiul a fost făcut între iulie și noiembrie anul trecut, iar rezultatele sunt prezentate într-un document de cercetare pe care voi încerca să îl rezum în câteva diapozitive, dacă funcționează urmează. Like this. Ah, no, it's upwards actually. Okay. So, um, so the content of Conținutul prezentării. În primul rând vă voi prezenta proiectul ca atare, obiectivele acestui document, metodologia folosită, area de aplicare a studiului. Apoi rezultatele vor fi prezentate din două perspective diferite. În primul rând rezultatele analizei noastre a petițiilor care au de-a face cu accesul la justiție și apoi instrumentele UE disponibile pentru a îmbunătăți accesul la justiție, iar apoi recomandările care sunt formulate în raport pe baza cercetării făcute și aceste recomandări vor fi prezentate prezentate. În primul rând, studiul a avut două obiective principale. În primul rând, să înțelegem de ce cetățenii sau au apelat la instituțiile europene și la Parlamentul European astfel încât să caute accesul spre justiție. Chestiunile pot fi legale, procedurale, de ordin practic, de asemenea, și mai există diferite alte motive împotriva asemenea chestiuni economice, sociale, motive istorice sau politice. Un al doilea aspect al studiului a fost să evalueze pertinența și utilizarea petițiilor și să încerce să identifice mecanismele și instrumentele care sunt disponibile instituțiilor UE, astfel încât să îmbunătățească accesul la justiție pentru cetățenii în Uniunea Europeană. Câteva cuvinte legate de metodologia folosită pentru a completa această muncă. Proiectul a fost făcut în trei etape. Prima etapă a fost definirea domeniului de aplicare al cercetării, apoi da, de fapt, această primă etapă a fost cea de definire. Ce înseamnă un acces eficient la justiție, ca definiție? și a fost nevoie de trei pași. Primul pas, identificarea petițiilor prin intermediul portalului și listei 3. Apoi am făcut un inventar al acestor petiții și le-am ierarhizat și voi întoarce la categorisirea pe care am făcut-o ceva mai târziu. Apoi am ales petițiile care urmau să fie analizate în profunzime. Apoi, într-o a doua etapă, am făcut cercetarea. Cercetarea a fost făcută în paralel, atât la nivel național cât și uh, al Uniunii Europene. La nivel național am avut un eșantion de 8 state membre, Croația, Grecia, Italia, Letonia, Polonia, România, Spania și Slovacia. Scopul cercetării naționale avea trei obiective. În primul rând, o colaborare între chestiunile care sunt folosite la, sunt utilizate în petiții, dacă acestea au avut loc în statele membre studiate, apoi ne-am dorit să înțelegem mai bine chestiunile și să identificăm care sunt factorii din spatele lor, din spatele lor. Și un al treilea obiectiv a fost să obținem informații legate de cele mai bune practici și potențialul de îmbunătățire, atât la nivel național cât și european, cu privire la accesul la justiție. Am făcut uh, această cercetare la nivel național prin uh, cercetare și cercetarea a ceea ce există deja în mediul academic, am făcut interviuri cu reprezentanți din statele membre, am includem aici uh, membrii ai sistemului juridic, avocați, ONG-uri și în unele cazuri autorități naționale cercetarea la nivel UE s-a bazat în primul rând pe cercetare de birou, s-au făcut și niște interviuri. Scopul a fost să se definească conceptul de acces eficient la justiție, să se identifice instrumentele și mecanismele de subtratatul de la Lisabona care oferă competențe instituțiilor UE pentru a îmbunătăți accesul la justiție la nivel național Într-o a treia etapă am analizat și redactat documentul. Definiția domeniului de aplicare. Accesul eficient la justiție e o chestiune complexă. Este dificil de definit. Așa că noi am făcut-o prin a defini diferite categorii care intră sub uh, conceptul accesului eficient la justiție. Sunt trei categorii și trei subcategorii. Voi trece prin ele repede pentru că mă voi întoarce la ele în detaliu cam într-un minut. Sunt importante pentru că au încadrat analiza făcută de noi accesul eficient la instanțe, unde intervine organizația în sistemul național judiciar, apoi obstacole legale și procedurale și cele practice. O altă categorie, costurile justiției și asistența juridică. Sunt incluse aici costurile, ajutorul juridic și alte chestiuni care au de-a face cu asistența juridică. O a treia categorie este accesul la un proces echitabil și punerea în aplicare a hotărârilor. Aici sunt acoperite garanțiile procedurale, cât de îndelungate sunt procedurile și punerea în aplicare a hotărârilor. Analiza petițiilor care au de-a face cu accesul la justiție și rezultatele acestei analize sunt prima parte a documentului nostru. Trei chestiuni principale care au fost semnalate în petiții ca obstrucționând accesul la justiție. În primul rând, organizarea sistemului național judicial și care sunt repercusiunile asupra accesului la justiție, de exemplu, organizarea curților, inabilitatea de a Mm, apela la un tribunal de primă instanță, de exemplu. De asemenea, și condițiile de muncă ale judecătorilor, judecătorii care au contracte temporare de angajare. Acest tip de chestiuni au un impact asupra accesului la justiție pentru cetățeni. O altă subcategorie sunt obstacolele practice la accesul la curțile de justiție faptul că s-ar putea afla aceste tribunale în regiuni uh, îndepărtate sau accesul în limbi mai puțin vorbite sau faptul că anumite curți uh, refuză semnătura electronică între ramura judiciară și avocați. Apoi, o altă subcategorie este legată de alte obstacole legale și procedurale. Unele petiții făceau trimitere și la asemenea chestiuni și au de-a face cu obstacole, cum ar fi cererea de a avea adresă poștală în, țarul, în țara unde are loc litigiul sau probleme legate de admisibilitatea dovezilor. A doua categorie are de-a face cu costurile justiției și asistența juridică. După cum știți, costurile pot să fie descurajante pentru cetățenii care doresc să prezinte cu o cauză la curte. A fost menționat acest fapt ca fiind o cauză în mai multe petiții și în ceea ce privește taxele de tribunal, taxele de timbru. Accesul la asistență juridică e de asemenea crucial pentru că poate să echilibreze costul justiției. Însă și acesta a fost, și acest motiv a fost o îngrijorare adresată în petiții. De exemplu, asistența juridică în cazu cauze transfrontaliere, dar și în ceea ce privește numirea avocaților legat de schemele de ajutor juridic sau exceptările de la plata costurilor de judecată. Și alte subcategorie, alte subcategorie a fost asistența juridică, care a fost un punct important în mai multe dintre petiții. Petiții depuse de avocați însiși care erau uh, îngrijorați în legătură cu taxele din Grecia, care duceau la, au dus la o grevă de 9 luni în uh, acest stat. Un alt exemplu are de a face cu impactul regulilor de piață internă asupra profesiei de avocați în Spania. Apoi, petiții pe asistență juridică au uh, fost depuse și de cetățeni obișnuiți. Când vorbeau de uh, alegerea avocaților, care, o alegere pe care nu au avut-o neapărat, în legătură cu competența avocaților care le-au fost numiți. În ceea ce privește procesul și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești. Acesta a fost subiectul majorității petițiilor analizate și care aveau de-a face cu accesul la justiție. Încălcarea garanțiilor procedurale a tot apărut în petiții. Mai ales corupția a fost menționată în multe din aceste petiții și apoi și lipsa de independență și lipsa de imparțialitate a judecătorilor. Și acestea au fost semnalate în multe dintre petiții. Apoi, durata procedurilor a fost și ea semnalată ca fiind o problemă. Bineînțeles că aceasta merge mână în mână cu uh, întârzierile în tribunale și apoi și numirea judecătorilor a fost o problemă în multe petiții. Apoi hotărâri care nu sunt puse în aplicare în statele membre pentru că există aceste întârzieri. Această problemă cu punerea în aplicare a hotărârilor are de a face cu hotărâri luate în tribunale interne, pe cauze interne, dar de asemenea și cazul de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Petițiile cred că ne arată foarte clar care sunt obstacolele la accesul la justiție în statele membre. De multe ori aceste petiții ne arată probleme sistemice la nivel național. Cetățenii atunci apelează la Uniunea Europeană sau la Parlamentul European să intervină și să rezolve aceste chestiuni. Așa că al doilea aspect a fost să înțelegem ce pot să facă instituțiile UE, care sunt instrumentele pe care le au la dispoziție, astfel încât să îmbunătățească accesul la justiție pentru cetățeni. În primul rând, utilizarea petițiilor cum au fost utilizate acestea în legătură cu chestiuni legate de accesul la justiție? De multe ori sunt folosite pentru chestiuni interne. Astfel le folosesc petiționarii ca o alternativă la procedurile naționale judiciare, când petiționarii consideră că nu au încredere în justiția națională sau nu, preferă să nu caute asemenea căi. De aceea preferă să vină cu o petiție în fața Parlamentului European și la nivel național. Sau utilizează aceste instrumente în combinație, astfel încât să își crească șansele de a câștiga cauza. În destul de multe cazuri există utilizarea petițiilor pentru că există o lipsă de înțelegere și cunoștințe legate de mecanismul petițiilor cu privire la solicitările legate de accesul la justiție. Admisibilitatea petițiilor în legătură cu accesul la justiție. E un lucru specific. În primul rând există acest criteriu astfel încât plângerea să fie în domeniul de activitate al UE. Există marjă de manevră în a interpreta acest concept. Astfel, se poate acționa și pe aceste petiții cu accesul la justiție. Asemenea, petiții sunt de multe ori considerate inadmisibile. Multe dintre petițiile legate de accesul la justiție sunt puse pe lista 3 și acest lucru duce la o analiză subțire a acestor cauze înainte ca ele să fie clasate ca fiind inadmisibile. Când acestea sunt admisibile, cele legate de accesul la justiție, de multe ori sunt continuate cu cereri de mai multe informații din partea Comisiei Europene sau contact cu statele membre. Care sunt celelalte instrumente pentru instituții față de petiții? În ceea ce privește hotărârile preliminare, în primul rând, uh, Tribunal Național ar trebui să poată să interpeleze Curtea Europeană de Justiție cu privire la interpretarea și validitatea justiției legislației europene. Uh, Există multe beneficii ale acestui mecanism, se pune în aplicare bine și se interpretează bine legislația europeană, sunt încurajate reformele naționale care să se alinieze hotărilor când există o încălcare și sunt de asemenea un mediu prin intermediul căreia cetățenii pot să atragă atenția curților, curții europene de justiție cu probleme de nerespectare. Pentru că în fața unei curți naționale li se poate dacă se ajunge la Curtea Europeană de Justiție, da, judecătorul național poate să o facă, să o trimită, însă în continuare e un canal, un canal pentru cetățeni, astfel încât să atragă atenția asupra situației. Aceste judecăți preliminare nu sunt folosite foarte mult în practică pentru că nu există suficiente cunoștințe și nu e destul de bine înțeles mecanismul. Există un impact asupra uh, duratei procedurilor naționale, această durată e o problemă în sine și utilizarea diferă mult între jurisdicții și între curți. Mai există și alte instrumente disponibile instituțiilor UE. Există multe instrumente legale adoptate pentru a facilita accesul la justiție în domeniul dreptului civil, de exemplu, directiva privind ajutorul juridic, directiva privind medierea, directiva privind soluționarea alternativa disputelor și în ceea ce privește dreptul penal cu directiva privind interpretarea și traducerea, directiva privind drepturile victimei victimelor, accesul la un avocat, prezumția de nevinovăție. Există suficiente instrumente legale care sunt căi pentru instituții de a acționa, de a facilita accesul la justiție. Reformele structurale sunt de asemenea importante în acest domeniu pentru că ar putea să îmbunătățească accesul la justiție pe termen lung. UE a adoptat mai multe mecanisme care să sprijine și să promoveze reformele structurale, cum ar fi programul de reforme structurale, uh, mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România, Fondul European Structural și de Investiții, Semestrul European, Și apoi există o întreagă serie de programe, de inițiative care au fost lansate de instituțiile europene pentru a sprijini formarea, rețelele de creare de capacități, există pagini de internet, portaluri care să informeze pe cetățeni cu privire la drepturile pe care le au în ceea ce privește accesul la justiție, schemele de ajutor juridic, uh, de exemplu, portalul e-justice sau Your Europe sau Europe Direct. Și există și finanțarea ad hoc, programul de justiție sub DG Justiție, de exemplu, la Comisia Europeană, care finanțează proiecte care au un impact asupra accesului la justiție și platformele care sunt și ele disponibile pentru a promova alte tipuri de soluționare a litigilor, cum ar fi Solvit. Și plecând de la aceste date, am uh, formulat câteva recomandări. Aici sunt foarte multe opțiuni pentru a putea rezolva problemele evocate în petiții, cum ar fi reforme juridice și legale în momentul în care există probleme față de legislația și față de, față de legislație și mecanisme judiciare, îmbunătățirea infrastructurilor, spre exemplu, pentru a avea infrastructuri fizice care să permită acces mai bun uh, la tribunale, în așa fel încât cetățenii să fie mai bine primiți în instanță. Un alt element cheie îl reprezintă utilizarea sporită a TIC pentru a facilita felul în care sunt gestionate dosarele și cauzele, pentru a accelera procedurile și durata o formare mai bună pentru a îmbunătăți coerența și calitatea deciziilor pronunțate o conștientizare sporită în ceea ce privește activitățile desfășurate, care de asemenea poate fi realizată și de asemenea promovarea unor mecanisme alternative de rezolvare a litigiilor. Dar multe din uh, recomandările pe care le-am formulat pentru statele membre ar putea fi susținute și de către instituțiile europene. Uniunea Europeană poate contribui prin uh, consolidarea legislației europene referitoare la drepturi. Uh, spre exemplu, m-am referit adineauri la anumite decizii preliminare, la proceduri de infracțiune, în așa fel încât să ne asigurăm că legislația este în mod corect transpusă și aplicată în drept național. Uniunea Europeană poate sprijini reformele în sistemele naționale juridice M-am referit la programele de sprijin pentru reforme structurale. Poate susține de asemenea în mod financiar dezvoltarea instrumentelor TIC, îmbunătățirea infrastructurilor de acces, ă, asta prin ă, Fondul European de Investiții. Apoi, de asemenea, putem ă, contribui prin diferite mecanisme de monitorizare pentru a vedea felul în care se oferă acces la justiție și Uh, tabela de marcaj este un mecanism foarte important care poate veni cu indicații în ceea ce privește progresele înregistrate de statele membre pentru a oferi uh, acces eficient la justiție. Activități de training, de asemenea, pot fi gestionate la nivel european. și, de asemenea, informații care să fie oferite cetățenilor referitor la propriile lor drepturi care decurg din legislația europeană și asta poate trebuie să fie continuată, o activitate care există și poate fi menționată și continuată în, uh, pe diferite portaluri. În concluzie, asta demonstrează că petițiile sunt un uh, semnalizator puternic pentru diferite probleme de acces la justiție în diferite state membre și instituțiile nu pot acționa printr-o petiție. Uniunea Europeană trebuie să garanteze îmbunătățirea accesului la justiție pentru cetățenii europeni. Și vă mulțumesc pentru atenție și eventual dacă aveți întrebări. Da, mulțumim. E vorba de un studiu cerut de Departamentul de cercetare a fost o inițiativă a verzilor și pot să vă asigur că îl vom citi cu atenție și să sperăm că interesul în rândul membrilor va fi mai puternic decât cel manifestat acum în sală, prin prezență. Și acum am să dau cuvântul comisiei referitor la tocmai ceea ce s-a prezentat. Linda Rabo. Nu e Linda Javo, pentru că colega mea e bolnavă, înlocuiesc eu pe colega mea. Bun venit, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi am uh, parcurs rapid uh, studiul înainte de ședință. E un studiu foarte interesant și mă bucur să spun că mare parte din bibliografie se referă și la inițiative întreprinse de către uh, Comisia Europeană, tabelul european de marcaj, îl cunoașteți. Aș vrea să subliniez un punct. Comisia este deosebit de atentă și încurajează statele membre pentru a îmbunătăți accesul eficient la justiție. Evident, nu e o competență directă a Uniunii Europene, pentru că e vorba de drepturi individuale, drepturi ale omului. Însă, în cadrul semestrului european, facem acest lucru și în acest cadru avem această tabelă de marcaj europeană și rapoartele pentru fiecare țară în parte. Pentru acele state membre în care există probleme, aceste rapoarte au niște capitole foarte detaliate în ceea ce privește accesul la justiție. Ca să vă dau doar un exemplu. În 2016, Comisia a propus și Consiliul a adoptat uh, recomandări specifice de țară către șase state membre. Dacă vreți, le putem menționa. Bulgaria, Ungaria, Italia, Cipru, Portugalia și Slovacia. Referitor la eficiența sistemului juridic. În alte state membre avem considerente, nu capitole în uh, recomandările specifice pe țară. Uh, aceste recomandări specifice pe țară merg chiar în foarte mari detaliu. Uh, în Cipru, spre exemplu, există probleme în ceea ce privește problemele, uh, chestiunile de faliment sau întârzieri în proceduri civile. În Portugalia sunt alte probleme, alte uh, probleme tehnice și recomandări foarte specifice. Și, în general, le monitorizăm îndeaproape. Evident, nu avem așa un cuvânt de, de, așa de greu de spus Uh, precum cel uh, pe care îl putem avea în programele de ajustare economică pe care le desfășurăm în anumite țări. Cipru nu mai face parte din astfel de program, Portugalia nu mai face parte, uh, Malta nu mai face parte, însă prin memorandumul de înțelegere cu referințe foarte extinse la care v-ați referit și dumneavoastră, am văzut asta în studiu, avem un cuvânt de spus. Deci studiul dumneavoastră este binevenit, îl putem utiliza la comisie și cred că e o, o reală contribuție la sporirea eficienței accesului la justiție. Mulțumim foarte mult pentru contribuția noastră și suntem gata, vă pot asigura că suntem gata să consolidăm cooperarea interinstituțională pe acest subiect. Și acum i-aș ruga pe colegi să ia cuvântul. Numai întâi domnul Valesa. Mulțumesc, doamna președinte. Dar să știți că n-am să fiu băiatul cel bun. Pentru că nu sunt mulțumit deloc de prezență. Unde, unde sunt membrii? Unde sunt colegii de la Vers? Trebuie să facem ceva. Da, e adevărat că n-am auzit mare parte din prezentare, dar trebuie să merg să-mi prezint raportul la o altă comisie. Dar totuși, nu îmi place că suntem doar cinci de față. Acum, ca să mă refer la accesul la justiție, eu cred că e un subiect crucial o creștere cuprinzătoare trebuie să se răsfrângă asupra administrațiilor publice și trebuie să înțelegem că există chestiuni care afectează felul în care putem avea acces la justiție și cetățenii se referă la asta în, cu un scop și anume să obțină o reprezentare pertinentă a problemelor lor și să-și rezolve problemele peste tot în Uniunea Europeană, să aibă acces la justiție peste tot în Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că astfel de studii nu sunt pe măsura îngrijorărilor noastre din comisia noastră, pentru că noi ne ocupăm de petiții, vrem să ne ocupăm de ele la timp, eficient și eficace. Întrebarea mea este următoarea. De ce acest studiu se bazează doar pe situația din 8 state membre? Croația, România, Spania, Slovacia, Grecia și Italia. De ce sunt atât de puține decizii preliminare fără niciun fel de note de subsol explicative? E foarte important să nu uităm faptul că pentru un astfel de studiu vrem să înțelegem cum au fost analizate datele referitoare la problemele studiate. Și raportul ar fi trebuit să aibă câteva studii specifice, cu date științifice, uh, cu din surse independente de informare. Și atunci, de ce uh, studiul Uh, se ocupă de petiții uh, care au fost declarate inadmisibile. Dacă sunt inadmisibile, nici n-ar trebui să le luăm în considerare într-un studiu de ca acesta. Apoi, avem și petiții care sunt închise. Deci asta înseamnă că am analizat dosarul respectiv și am hotărât să le închidem. Problema e ca și rezolvată. Și apar și acestea în acest studiu. Că atunci care este valoarea, plus valoarea unui astfel de studiu de caz dacă analizăm petiții închise? Bun, poate o valoare așa, de natură istorică, însă ar trebui să fim mai proactivi. Și lungimea și profunzimea <laughs> acestui studiu nu se justifică din punct de vedere al petiționarilor, pentru că nu le oferă niciun fel de soluții eficiente, concrete. Și e un studiu care sosește la după un an de zile. Revin la ceea ce am spus la bun început. Trebuie să rezolvăm problemele petiționarilor la timp. Și studiul acesta nu face acest lucru. Și până la urmă, în continuare, uh, petițiile rămân deschise pentru multă vreme și vrem să le putem rezolva cu măsuri concrete. Și acum aș ruga secretariatul să vină cu lista acelor petiții închise sau petiții inadmisibile care au fost acoperite de acest studiu. Eu cred că e nevoie de o muncă pregătitoare mai aprofundată în comisia noastră. Trebuie să identificăm acele petiții specifice care trebuie să fie studiate și trebuie să ne asigurăm că toate aceste aspecte uh, n-au fost deja studiate, eu știu, la un alt moment de către alte comisii, ca să nu avem o suprapunere de eforturi. Așa că în concluzie, e clar că pentru astfel de studii, ceea ce ne trebuie, ne trebuie studii care să fie pe măsura muncii depuse în comisie. Și, de asemenea, trebuie să avem o cale mai uh, potrivită de a aborda lucrurile, să, să prescurtăm procedurile, să acționăm mai rapid, și asta ne va permite să tratăm mai rapid și mai eficient aceste petiții pe viitor, uh, ceea ce, din păcate, acest studiu nu ne oferă. Mulțumesc. Very much and also something that... Mulțumesc. Și noi de multe ori repetăm în rândul în comisia noastră și anume că cetățenii vin și se, ni se adresează nouă ca și ultima instanță când au uh, încerca să obțină justiție la dreptate la nivel național și au încercat în zadar poate de multe ori, la multe niveluri. Tocmai de aceea depun o petiție. Și nu uitați că și asta trebuie să fie luat în considerare. Bun. Mai dorește cineva să intervină? Are cineva eventual vreo întrebare? Fără de care, altfel, am să dau cuvântul doamnei Rasmasum. Mulțumesc pentru întrebarea adresată. De ce am ales aceste opt state membre? Ideea aici era să avem un panel de state membre diferite, în așa fel încât să selecționăm statele bazându-ne mai ales pe un fel de șablon de plângeri care au fost depuse în anumite state membre. Și apoi un alt motiv era că vrem să avem un echilibru geografic al statelor reprezentate, în așa fel încât să avem o idee clară a decizii, a petițiilor uh, și a problemelor de acces la justiție care poate erau uh, subiecte ce nu erau neapărat rezolvate la nivel european. Apoi, v-ați uh, referit la acele petiții închise sau inadmisibile, de ce le-am preluat în studiu. După cum am spus, sistemul de admisibilitate al petițiilor lasă multe petiții referitoare la accesul la justiție deoparte. Și întrebarea era aici dacă, într-adevăr, instrumentele la o scară mai largă disponibile la nivel de instituții europene vin, într-adevăr, în întâmpinarea cetățenilor. Pentru că asta e problema cetățeanului când vine la comisia dumneavoastră. Vin să ceară ajutor. Și mă gândesc că dacă petițiile nu sunt admisi, declarate admisibile în comisia dumneavoastră, Poate că sunt totuși alte soluții prin care putem oferi cetățenilor sprijin în așa fel încât să aibă acces la nivel național mai eficient la justiție. Ideea era să înțelegem care a fost proporția de petiții care se referă la accesul la justiție, care sunt într-adevăr admisibile, în așa fel încât să înțelegem proporția lor comparativ cu acele petiții care nu sunt neapărat admisibile, dar care sunt subiecte care merită să fie evaluate și care pun problema accesului la justiție. Mai sunt și alte întrebări? Nu. Atunci vreau să vă mulțumesc foarte mult și să mulțumesc întregului uh, uh, departament de politici care întotdeauna vine cu studii pentru a răspunde la solicitările noastre, care sunt utile nu doar pentru această comisie, ci care sunt larg răspândite. Chiar eu însă de multe ori le trimit împreună cu scrisorile pe care le înaintez către autoritățile naționale ale petiționarilor, în așa fel încât acestea să le pot utiliza. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă și transmite salutări Departamentului de Cercetare și Politici. Bun. Acum ar trebui să avem o ședință a coordonatorilor peste 10 minute. Dar aș dori să vorbesc cu acei coordonatori care sunt prezenți, dacă e posibil să facem asta acum sau dacă ar trebui să amânăm, nu știu, pe undeva pe săptămâna viitoare. Pentru că au fost multe recomandări contestate care n-au putut fi rezolvate ieri, Văd că e doar un coordonator în sală. Haideți să facem în felul următor. Facem o scurtă pauză să vedem ce se întâmplă la 17.45. good one. Okay, Bun. Atunci, facem o scurtă pauză și vom uh, hotărâ ce se va întâmpla la 17.45. Vă rog să vă întoarceți în sală la timp.